Uh, Dragi colegi, uh, vă rog să um, reluăm ordinea de zi de astăzi. Primul punct este prezentarea lui Marita Sanchez Schmidt cu privire la Ziua Cooperării Europene. Vom avea un schimb de opinii cu colegii de la Interact și de la Comisia Europeană. Uh, cred că ar trebui să începem pentru că timpul trece. Marie Terez, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, stimați colegi, bună ziua tuturor! Evident, sunt încântată că avem uh, astăzi în Parlamentul European o prezentare a zilelor de cooperare europeană. Evident, mulțumesc Comisiei și doamnei președinte pentru că ne-a permis să avem acest schimb de opinii. După cum știți, eu vin dintr-o zonă de uh, frontieră între Franța și Spania, iar cooperarea face parte din activitatea mea de zi cu zi și din viața cotidiană a locuitorilor. Este o cooperare de zi cu zi care s-a construit în numeroase domenii și este vorba de uh, punerea în aplicare a progreselor din uh, construcția europeană și știți cu toții cât de mult uh, suferim din cauza mm, lacunelor în acest domeniu. Cooperarea europeană și transfrontalieră este importantă, mai ales în anii de criză. Numeroase sondaje arată o tendință de interiorizare a cetățenilor noștri și de mm, uh, concentrare pe propria persoană. De aceea, cooperarea redă sensul Uniunii Europene și uh, reintegrarea în activitatea de zi cu zi. Frontiera era adesea văzută ca o fractură și adesea în continuare este văzută ca un astfel de factor. Totuși, eu sunt convinsă că această cooperare prezintă potențial de creștere și știu cu toții că suntem în căutarea creșterii și competitivității. În plus, ne permite să uh, valorificăm avantajele diferitelor regiuni pentru a face față provocărilor comune. În 2011, Comisia a votat un raport cu privire la viitorul obiectivului 3 al politicii de coeziune. În acest raport facem o constatare și anume că cooperarea transfrontalieră suferă de o lipsă de vizibilitate, în timp ce proiectele finanțate sunt exemplare. Din păcate, nici cetățenii și nici administrația publică și nici planificarea politicilor europene nu uh, țin cont de oportunitățile oferite de cooperarea teritorială. Așadar, în acest raport am propus organizarea unei mari campanii pentru promovarea cooperării teritoriale europene în toată Europa și mai ales în zonele de frontieră. Pentru prima dată anul acesta, după luni de pregătire, această campanie se va concretiza datorită Interact și cărora doresc să le mulțumesc călduros. Astfel, peste 70 de programe din 40 de țări au participat vineri sau vor participa vinerea viitoare la această zi unică animații, concursuri, expoziții vor fi organizate peste tot în Europa pentru a promova succesul acestei cooperări. De exemplu, în regiunea mea există un uh, program organizat la Pampeluna, la Pampluna care promovează activitățile artistice. În această dimineață uh, am uh, descoperit unul dintre cele 92 de programe, și anume programul France Wallonie Flandra la frontiera franco-belgiană, reprezentată de domnul Jean-Pierre Obex, care ne va prezenta în detaliu activitățile organizate pe teritoriul său. De asemenea, îl vom asculta și pe domnul Montani, coordonator al programului Interact la Viena și reprezentanții Comisiei Europene care au participat activ la organizarea acestei zile. În fine, vă doresc la 12.30 în fața acestei săli pentru lansarea oficială a acestei zile cu participarea comisarului Johannes Hahn, a președintei noastre Hübner, a colegei Rica Manner, raportor pentru regulamentul privind cooperarea teritorială. Această lansare va fi însoțită de un cocktail bine meritat, pentru că, după cum știți, uh, cooperarea, prima cooperare începe la un uh, pahar uh, devin uh, pentru, ca o dovadă a prieteniei. Dau acum cuvântul reprezentantului Interact, care a permis organizarea acestui eveniment, care ne va permite să ne apropiem mai mult de cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum aș dori să îl invit pe reprezentantul Interact. În numele programului Interact, Aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Hübner, președinta Comisiei Regii, pentru că uh, ne primește astăzi în Parlamentul European. Aș dori de asemenea să îi mulțumesc în mod special doamnei Sanchez-Schmidt pentru că a invitat programul Interreg să fie prezent aici și să ne uh, să oferim detalii despre Ziua Cooperării Europene. Această campanie va avea loc această săptămână. Aș dori să-i mulțumesc și pentru sprijinul pentru cooperarea teritorială, nu doar în cadrul cadrul acestei campanii, ci și cu alte ocazii. Dumnea ei a dat dovadă de un interes sporit uh, pentru cooperarea uh, teritorială și pentru programul Interreg, atât în această comisie cât și în alte activități politice. Aș dori de asemenea să mulțumesc membrilor Comisiei Regii pentru uh, uh, luarea în considerare a cooperării teritoriale în activitatea acestei comisii. Știm că cooperarea teritorială nu este uh, cea mai mare parte a fondurilor uh, de coeziune și cooperare teritorială, însă o, reprezintă o parte importantă și știm că uh, nu uh, este întotdeauna un lucru prioritar, dar este un lucru interesant. Țineți seama de aceste aspecte. Proiectul Interreg, după cum știți, este un program de cooperare teritorială. Acest program uh, nu finanțează proiecte, ci oferă sprijin general programelor de cooperare teritorială la nivelul întregii Europe nu doar pentru cooperarea teritorială uh, în sine. Avem și proiecte mm, uh, legate de țările din zona de vecinătate. Este vorba de cooperarea transfrontalieră și uh, programe uh, IPA uh, este vorba de programe de preaderare pentru țările care vor deveni membre ale Uniunii Europene și acestea participă la Ziua Cooperării Europene. Per ansamblu, aceste, uh, aceste programe sunt în număr de peste 90, uh, INPI și IPA. Este vorba despre sprijin general în toate domeniile, managementul uh, programului, evaluare și alte aspecte de asemenea sprijin pentru management financiar și control, uh, sprijin pentru comunicare, dar și pentru uh, pregătirea pentru perioada de programare viitoare. Și probabil că ați primit uh, cele 15 puncte pe care le-am pregătit pentru factorii de interes din cooperarea teritorială. Aceste 15 puncte reprezintă un, o sinteză a obiectivelor programului Interreg pentru perioada următoare și probabil că ați citit uh, deja acest document. Ziua Cooperării Europene reprezintă una dintre activitățile noastre de comunicare în cadrul Interreg. Ideea acestei campanii este să apropiem uh, realizările acestui program uh, de cetățenii noștri. Și uh, doamna Sanchez-Schmidt a menționat acest lucru și spunea că mai ales în această perioadă trebuie să um, apropiem această cooperare de cetățenii noștri pentru ca aceștia să înțeleagă ceea ce facem noi. Această campanie Ah, este una foarte importantă și am să vă spun pe scurt ah, cum am uh, procedat. Trebuie să mă întorc în aprilie în 2011, când Parlamentul European a aprobat uh, raportul privind obiectul, obiectivul 3. Era vorba de raportul doamnei Sanchez-Schmidt. În acest raport se spunea foarte clar că Comisia Europeană și programul Interreg trebuie să promoveze realizarea uh, cooperării teritoriale într-un mod mai pronunțat în rândul cetățenilor. Și la vremea respectivă am hotărât să elaborăm, să dezvoltăm un logo al acestui acestui program pentru a-l promova în rândul cetățenilor. La o lună de la aprobarea acelui raport am început activitatea propriu-zisă. Am început să lucrăm uh, cu un grup de programe, cu doar câteva programe și am primit un sprijin uh, foarte bun uh, din partea Comisiei Europene, dar și din partea Parlamentului European și din partea Comitetului Regiunilor. Și treptat, puțin câte puțin, uh, în ultimul an și jumătate, am uh, primit tot mai multe solicitări de uh, aderare la această campanie. Avem acum uh, tot mai multe programe participante. Așa cum a spus și doamna Sanchez-Schmidt mai devreme, această campanie cuprinde mai multe evenimente care vor avea loc în regiunile în care sunt implementate programe de cooperare teritorială. Avem acum 77 uh, de programe participante care se referă nu doar uh, neapărat uh, la cooperare teritorială, ci și programe de preaderare și alte evenimente. Avem peste 200 de evenimente în Europa, în 40 de țări. Am stabilit această dată pentru 21 septembrie, vinerea viitoare, dar uh, deoarece sunt foarte multe programe și persoane implicate, acestea au posibilitatea de a-și organiza evenimente pe tot parcursul săptămânii uh, acesteia și uh, vinerea viitoare sau vinerea aceasta. Suntem foarte bucuroți Ne bucurăm foarte mult de succesul acestor evenimente. După cum vedeți și pe ecran, am creat acest website, este easyday.eu iar dacă deschideți acest uh, site, veți vedea harta evenimentelor care au loc în uh, cadrul acestei campanii pe tot teritoriul Europei. Sunt sigur că veți uh, evenimente și în apropierea circumscripțiilor dumneavoastră avem și o secțiune pe Facebook, avem și o secțiune pe Twitter unde puteți să urmăriți uh, îndeaproape evenimentele care au loc în cadrul acestei săptămâni. Avem exemple foarte bune de activități uh, în, uh, derulate în toată Europa, activități pe care le vedeți și pe ecran. Activități de genul unor piese de teatru, în Croația, de exemplu, este, se joacă o piesă de teatru chiar la frontieră, o piesă de teatru care, crește, care își propune să crească nivelul de conștientizare cu privire la minele antipersonal din această zonă. Concursuri de fotografie, o cursă organizată în Letonia, la granița dintre Letonia și țările învecinate și alte activități de acest gen. În plus, există o activitate la granița dintre Italia și Grecia, este vorba de o acțiune numită uh, mesajul într-o sticlă. Aruncă uh, sticle cu uh, mesaje în uh, mare. Uh, deci există tot felul de activități foarte interesante pe care vă invit să le consultați pe site. Am creat de asemenea și un uh, material video pentru lansarea acestei campanii. Acest material se găsește de asemenea pe website și cred că îl vom viziona mm, și noi acum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 Mulțumesc foarte mult. Acum uh, aș dori să dau cuvântul Comisiei Europene, domnului Vicente Rodriguez, SAES. Mulțumesc, doamnă Hübner. Aș vrea să vă mulțumesc uh, și eu din partea Comisiei pentru că ne-ați uh, oferit această posibilitate de a lansa această campanie de conștientizare și anume Ziua Cooperării Europene. În primul rând, trebuie să vă spun că am colaborat foarte bine cu Interreg. Vă mulțumesc așadar pentru că ne-ați invitat uh, în Parlament pentru această prezentare. În primul rând, aș dori să subliniez că am avut o colaborare excelentă în cadrul acestei uh, campanii și uh, cred că este o colaborare oportună, mai ales având în vedere raportul doamnei uh, Sanchez-Schmidt. Dumnea ei uh, spunea că trebuie să acoperim lacunele din uh, programele de cooperare din trecut, iar această campanie lansată astăzi îndeplinește tocmai această cerință de a oferi mai multă vizibilitate programelor noastre în acest domeniu. Cred că este un uh, moment oportun pentru cooperare, pentru că noi uh, încercăm acum uh, să um, stabilim direcțiile pentru viitoarea perioadă de programare, iar cooperarea este esențială mm, pentru apropierea dintre noi. Cred că trebuie să fim uh, prezenți în toate programele din politica de coeziune, nu doar în ceea ce privește cooperarea teritorială sau regională, ci și cooperarea transfrontalieră. Și cred că avem nevoie de un uh, regulament specific, uh, regulament care a fost deja discutat în Parlament și care cred că va oferi definiții specifice ale direcțiilor viitoare ale acestui program de cooperare. Și acum uh, am să revin și la ce spunea colega de la Interreg. Nu este vorba doar de uh, programe în care participă doar statele membre, ci și programe în care sunt implicate state candidate. Este vorba de uh, țări uh, vecine Uniunii Europene. Așadar, uh, există tot felul de participanți din țările membre, din țările candidate sau din țările învecinate. Și uh, această săptămână va fi una foarte interesantă. Este o campanie derulată în toate statele membre ale Uniunii Europene. Aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor pentru această implicare și pentru faptul că aveți încredere în aceste evenimente. Cred că aceste evenimente vor da mai multă vizibilitate programelor de vizibilitate. Acum, Jean-Pierre uh, Obey, vă dau cuvântul. Înțeleg că reprezentați autoritatea de management uh, al programului transfrontalier între Franța, Valonia și Flandra. Aveți cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun că îmi face mare plăcere să mă aflu în mijlocul dumneavoastră pentru a uh, vă face cunoscută vocea uneia dintre cele 77 de programe Interreg care participă la Ziua Europeană a Cooperării. De asemenea, vreau să mulțumesc doamnei Marie Teresa Sanchez Schmidt. Valonia este un tărâm care este deschis lumii și um, este deschisă de mai bine de 20 de ani, deoarece e angajată în activități transfrontaliere încă de mult timp. Este pionieră, deoarece în 88 a inițiat o primă astfel de experiență, programul PACT. A profitat apoi rapid de posibilitățile oferite de programul Interreg și astăzi participă și aplică de mai multe programe de cooperare teritorială, trei transfrontaliere, unul transnațional și patru interregionale. În plus, Valonia este de, începând cu Interreg 3, este autoritate de management pentru programul Franța-Valonia-Flandra. Din această bogată experiență pe care o avem, sigur că avem și unele ambiții strategice. Interreg ă, este considerat ca un simplu instrument financiar fără dimensiune strategică. Noi credem că aceasta e o greșeală, deoarece instrumentul permite permite o asistență proactivă pentru înfăptuirea Europei fără frontiere, așa cum e pro promisă ea de tratatul de la Maastricht. În plus, trezește interesul cetățenilor pentru Europa prin aceste proiecte de proximitate, le dezvoltă un instrument de apartenență la identitatea europeană. El pune la dispoziție mijloace de acțiune pentru spațiile transfrontaliere care sunt departe de uh, centrele de activitate economică și de centrele decizionale. Interreg are un aport la obiectivele politice pe care dorim să le înfăptuim. Interreg nu este doar o simplă inițiativă comunitară, ci uh, devine un instrument esențial pentru înfăptuirea celor trei obiective din politica de coeziune și probabil unul dintre cele două obiective pentru perioada 2014-2020. Din păcate însă, contribuția acestui program este prea puțin cunoscută de marele public și chiar și de decidenții politici. Trebuie deci să îi acordăm mai multă vizibilitate. Aceasta este provocarea. Ziua Europeană a Cooperării trebuie să fie mai bine cunoscută. În acest spirit am conceput programul nostru uh, pentru Ziua Europeană a Cooperării. Vom avea două evenimente, mai întâi o vizită în bazinele miniere care sunt partenere într-un proiect Interreg și care, de altfel, au fost promovate la rangul de Patrimoniu Mondial UNESCO. De asemenea, vom invita cetățenii să vină să descopere un nou centru de interpretare la cimitirul militar Lisentöck și să descopere acolo câteva episoade din primul război mondial. De asemenea, aș vrea să vă împărtășesc câteva reflexii cu privire la ceea ce considerăm noi că ne promit aceste proiecte de reglementare. Actualmente, logica programelor merge în sensul unei uh, intervenții bazate pe rezultate. Știu că acest lucru nu este nou pentru dumneavoastră. Se pune accentul mai puțin pe absorpția fondurilor, cât pe utilizarea uh, Uh, astfel încât să se consolideze raportul cost-beneficiu. Este vorba de o schimbare de paradigmă, poate că termenul este puțin uh, forțat aici, dar e nevoie de o schimbare de paradigmă. Pentru asta să trebuie să adoptăm niște instrumente care să ne permită o mai bună monitorizare a programelor de cooperare teritorială europeană. Însă cum putem să măsurăm rezultatele cooperării în Europa dacă nu avem indicatori comuni și definiții comune? Cultura rezultatelor este un lucru bine cunoscut de sectorul privat. Noi uh, trebuie să atragem sectorul privat uh, în programele Interreg dacă vrem să răspundem uh, la obiectivele strategiei 2020. E nevoie de parteneriate public-privat. Pentru a realiza acest lucru, avem nevoie și am pledat dintotdeauna pentru o simplificare administrativă. Ca și Comitetul Regiunilor și noi credem că este absolut vital să se vină cu o directivă în materie de ajutoare de stat care să aibă scutiri, derogări specifice pentru proiectele de cooperare teritorială europeană. Trebuie să includem actorii privați, în special IMM-urile, în lista de beneficiari potențiali. Aportul IMM-urilor va fi cu atât mai benefic cu cât inovația este un pivot strategic în politicile de cooperare. Însă nu trebuie să uităm uh, care este una dintre primele vocații ale Interreg, fundamentul pe care se bazează Interreg, și anume crearea unei uh, cetățenii, unui uh, sentiment de cetățenie europeană. Aceasta este o parte esențială a cooperării noastre și uh, să nu uităm că, de fapt, uh, obiectivele de la care am uh, pornit în construcția europeană erau cele ale păcii și ale interculturalității. Cooperarea înseamnă să ne îmblânzim unii pe alții pentru a ne cunoaște mai bine, să avem încredere și să dorim să reușim împreună. Amintiți-vă care era constatarea evaluării ex pentru Interreg 3 făcută de Comisia Europeană. Constatarea era că Cooperarea de tip soft, cooperarea prin astfel de mijloace, ajută la rezolvarea durabilă a problemelor. Noi eh, considerăm că cele mai bune căi de a face acest lucru este, în primul rând, printr-un benchmarking, adică printr-o eh, comparare a mm, mijloacelor folosite și prin capitalizare. Vrem să avem eh, noi parteneri, să încheiem parteneriate noi, bazându-ne pe experiența de până acum și dinamizând uh, interacțiunile transfrontaliere. De asemenea, uh, e nevoie de o specializare inteligentă, adică să mizăm uh, pe aturile noastre și să punem în comun resursele de care dispunem. În fine, în calitatea mea de reprezentant al autorității de management, aș vrea să fac un apel. Aș vrea să îndrăznim mai mult decât am făcut-o în trecut, să depășim egoismele, orgolile regionale pentru a acționa în favoarea interesului general al zonelor de cooperare. Și în acest spirit, cred că este momentul să dăm dovadă de voință politică, să facem parteneriate adevărate, să perenizăm cooperarea teritorială și să înscriem Interreg într-un scenariu post-2020. Mulțumesc pentru atenție! Președinte, mulțumim. Are cuvântul Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc. Eu aș fi vrut să subliniem necesitatea cooperării. Cred că toată lumea ar trebui să știe că acum, de când avem un nou regulament, există o serie întreagă de puncte pe care le-am discutat. Am uh, organizat uh, audieri cu privire la cooperarea teritorială în Europa și la instrumentele folosite și uh, mă bucur să constat că parte din ele au fost preluate în rapoartele și textele elaborate de colegii noștri. Cred că trebuie să acordăm însă o și mai mare vizibilitate acestui proces. Un lucru care nu mi place însă este maniera în care sunt prezentate aceste programe. Fiecare program are propriul său logo. La începutul prezentării am văzut o prezentare, o, o introducere a programului Interreg cu șase logo-uri europene. Eu aș vrut să existe un singur logo de tip european, eventual cu stelele. Uh, nu cred că e bine să existe atât de multe loguri, atât de multe identități diferite, pentru că cetățenii nu se mai regăsesc în ele. Cum putem să facem o legătură clară între acest program și uh, nivelul descentralizat al cooperării? E greu să vedem uh, legătura din prima, legătura cu Uniunea Europeană. Deci cred că ar trebui să mergem înspre o simplificare a numelor folosite. Există programe care funcționează de mai mulți ani, există însă și uh, programe și instrumente nou înființate. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai bine la identitatea vizuală, la logourile folosite. Deci semnalez acest lucru către Interact uh, și nu uitați că oamenii trebuie să știe de la bun început despre ce le vorbiți să înțeleagă că e vorba de un proces de cooperare cu Uniunea Europeană prin aceste programe. Trebuie să se vadă, deci, mai bine care este rolul de cooperare între Uniunea Europeană și uh, diferitele zone. Cred că e deci nevoie de o prezentare mai clară și mai lizibilă. Mulțumesc! You, uh, very... Președinta, mulțumesc foarte mult! Aș vrea să mai spun încă o dată că la 12.30 se lansează acest, acest eveniment în Parlament, chiar lângă sala unde ne desfășurăm noi ședința. Și vreau să vă spun că pe lângă Marie Teresa Sanchez Schmidt uh, mai avem încă un raportor, Rica Manner, și ea are sub patronaj acest eveniment, așa că vă mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi, pentru că implicați uh, Comisia Regii uh, în mod atât de vizibil în acest eveniment. Nu știu, Rica, dacă dorești să spui câteva cuvinte. Mulțumesc! Vreau și eu să-i mulțumesc lui Marie Terez. Acest eveniment este bine organizat. Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor noștri, îndeosebi Interact. Pot să spun că Cooperarea noastră cu Interact uh, în vederea elaborării acestui raport a fost uh, excepțională. Am uh, fost în măsură să obținem informații de pe teren și acest lucru a fost foarte util pentru a putea pregăti regulamentul. În iulie, comisia noastră a votat un mandat pentru a demara negocierile cu Consiliul și sper ca în curând să putem să dăm curs negocierilor. S-a spus de mai multe ori că este esențial să se continue cooperarea teritorială europeană prin diversele programe. Acum că tot uh, ne agităm atât de mult în jurul coeziunii, trebuie să spunem că cooperarea este cea care ne permite să lucrăm pentru Uniunea Europeană și să creăm un sentiment de apartenență al cetățenilor la Uniunea Europeană. Sigur că mai sunt lucruri de îmbunătățit în practică, tocmai de asta vrem să îmbunătățim regulamentul. Trebuie să avem relații mai bune cu cetățenii noștri pentru ca acest program să fie mai vizibil pe teren. Parlamentul a luat o poziție foarte fermă la votul din luna iulie mai ales în ce privește bugetul. Am hotărât ca 7% din buget să fie alocat, pe când Comisia Europeană propusese o cifră de doar 3%. Deci, iată că colegii noștri au înțeles importanța acestui proces de cooperare și sperăm să putem negocia de Consiliul. Ziua Europeană a Cooperării s-a dovedit foarte utilă până acum. Mulțumesc mult uh, tuturor, mulțumesc în special Interact. Mulțumesc foarte mult! Thank you uh, very much. I would like once again... Președinta, mulțumesc. Vreau să mulțumesc încă o dată colegilor, uh, colegelor care s-au ocupat în special de acest eveniment. Marie Sanchez și Rica. Vă invit pe toți ceilalți să participați alături de noi la acest eveniment la orele 12.30, chiar în afara sălii noastre. Mulțumesc Comisiei, mulțumesc Interact. Sper ca acest program de cooperare transfrontalieră între Valonia, Franța și Flandra să fie doar un exemplu de astfel de uh, programe de cooperare care sper să fie cât mai numeroase în anii următori. Aici încheiem acest punct și mergem mai departe la voturi. Sper că avem quorumul necesar. Emilia Mazzoni. Oh, you still have No, he's I don't only to only to say that I am. Doamnă președinte, vreau doar să vă semnalez că nu am la mine cartela de vot. O să ținem cont de acest lucru. Mi se spune că și domnul Angurachis dorește să ia cuvântul, nu l-am văzut. Doriți să spuneți câteva cuvinte? Vă rog. Doamnă președinte, foarte pe scurt. Vreau să spun că aceste programe despre care am vorbit contribuie, într-adevăr, foarte mult la înfăptuirea obiectivelor noastre. Nu vreau să pun în discuție în niciun fel eforturile care au fost întreprinse în ultimii ani. Totuși, am impresia că ne confruntăm cu o serie de lucruri ce ne depășesc. Există câteva tensiuni uh, pe care le-am constatat uh, în această cooperare transfrontalieră. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm astăzi în Europa, în Uniunea Europeană, ține de rasism și de xenofobie. Acestea sunt uh, îndreptate împotriva unor oameni care nu fac parte din Uniunea Europeană. De pildă, în Grecia am auzit că um, a existat acel program uh, prin care se trimiteau mesaje în sticle între Italia și Grecia. Sigur, între Grecia și Italia nu există probleme de acest gen. Dar Mă gândesc, de pildă, la Grecia-Turcia. Știm cu toții care sunt relațiile dintre aceste două țări. În Uniunea Europeană ajung imigranții din vecinătatea noastră și împotriva acestora se îndreaptă sentimentele de care ziceam, Există, sigur, multe programe benefice, există Erasmus, există alte programe care ajută în Uniunea Europeană, dar cred că ar trebui să facem mai multe pentru a-i ajuta pe imigranți să se apere sau să-i apărăm noi împotriva rasismului și xenofobiei. Mulțumesc! Thank you uh, very much. So now we really move to... Președinte, mulțumesc. Acum trecem la vot. Haideți întâi să facem o probă. O să vă rog să introduceți uh, cartela de vot în aparat și uh, o să deschidem votul. S-a deschis votul. Vă rog să votați. Still three colleagues that... Trei colegi încă nu au votat. O să vă rog pe toți uh, pur și simplu să apăsați ca să putem verifica dacă merg cartelele. Deci votul de probă este încă deschis. Doi colegi încă nu au votat, dar am înțeles că n-au cartele la ei. Okay, so we, we, we close the vote and uh, if anybody has the problem... Dacă a constatat cineva o problemă, vă rog să informeze tehnicianul. Începem cu uh, Georgios Stavrakakis. Doamna Mazzoni, da, am notat. Am înțeles. O să ținem cont și de votul dumneavoastră. Începem cu uh, raportul amintit. Compromisul 1. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. Ba nu. Abia acum s-a deschis votul. Închidem votul. Vedem că se adoptă cu o mare majoritate. Bun, acum, dacă vă amintiți, punctul 13 a fost amânat, așa că mergem la punctul 14. Este vorba despre avizul doamnei Moița Cleva. Începem cu amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm la prima parte amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 20 la 14. Partea a doua la amendamentul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6. Avem amendament oral al uh, raportoarei. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu? Îl votăm. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru. 15 și 16 sunt amânate, după cum știți, așa că mergem la 17 raportului Olgih Vlasac. Începem să votăm, da? Constanțe. Uh, În ceea ce privește acest aviz, înainte de vot, aș dori să pun o întrebare amendamentele aduse articolului 16. În Comisia Competentă pe Fond, în ITRE, s-a stabilit între toți coordonatorii, între toate grupurile politice, că nu se vor aduce amendamente acestui articol. Aici, în lista de vot, se vede că, dincolo de competențele noastre, că se depășesc competențele noastre. Iată, dacă colegii nu au nimic împotrivă, v-aș ruga ca amendamentele referitoare la acest articol să nu le votăm. Dacă nu primim majoritate în acest sens votăm împotrivă și nu împotriva deciziei pe conținut, ci pentru că pur și simplu nu ne simțim competenți în acest sens. E vorba de probleme de natură etică privind cercetarea pe embrioni. Mulțumesc! Dear colleagues, can Mr. Van Nistelrooy? O să-i dăm cuvântul domnului Van Nistelrooy. Mulțumesc. Dacă aceste lucruri nu țin de competența noastră și dacă nu noi suntem cei care trebuie să decidem în privința acestor chestiuni de etică, atunci poate că am putea să renunțăm la aceste amendamente. Însă noi, PPE-ul, considerăm că Comisia competentă pe fond ar trebui să le dezbată în amănunțime, deoarece chestiunile etice sunt importante. Poate însă că am putea să le lăsăm la o parte aici, noi, dar să ne asigurăm că în procesul verbal se ia notă de acest lucru, adică să spunem acolo că noi vrem uh, să semnalăm că poziția noastră nu e aceeași cu cea a socialiștilor și că am putea eventual ține această dezbatere altcândva, dacă nu astăzi. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Din păcate, domnul Nicolacic nu este aici, însă din uh, câte am înțeles noi, uh, din partea secretariatului, aceste amendamente depășesc competența regii, așa că avem uh, dreptul de a retrage aceste amendamente și, din câte am înțeles, coordonatorul grupului este de acord. Așa că nu vom vota acest amendament. Means that we go to compromise. Uh, no, no, no, no, Oh, we start. I'm sorry. We just... Constanța, I'm just going mad when you speak. M-am pierdut. Constanțe, când încep să vorbești, îmi pierd șirul gândurilor. Amendamentul 23. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 24. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm la amendamentul 25. Am deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm la 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. Haideți să verificăm rapid la 32. S-a deschis votul. Deci la amendamentul 32. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 4 și 33 sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. 40. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 16 pentru. Împotrivă. Verificăm la 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge, nu e așa? Da, se respinge 18 la 18. Bun. Compromisul 3. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 3 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul final, tot uh, electronic, am deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 35 pentru felicitări. Oldrich vrea să ia cuvântul, așa că o să îi permitem. Like to thank all of... Uh, domnilor și domnilor, aș dori să le mulțumesc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 împotrivă, abținerii adoptat. Amendamentul 101, cine este pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Respins, 21 la 17. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 23 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 2 pentru, abțineri adoptat. 103 pentru, împotriva abțineri adoptat. 104 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. 19 la 17. Trecem la amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Pentru, compromis 5 pentru, împotrivă, adoptat, nu? Spune doamna președinte. Haideți să votăm încă o dată. Compromis 5 pentru, împotrivă, adoptat. 112 pentru, împotrivă abținerii adoptat. Compromis 6 pentru împotrivă abținerii adoptat. 115 pentru împotrivă abținerii adoptat. 116 pentru împotrivă abținerii adoptat. 117 pentru împotrivă abținerii adoptat. 118 pentru împotrivă abținerii adoptat. 119 pentru împotrivă Haideți să verificăm. 119. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. 21 la 17. Amendatul 29. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 120. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Haideți să verificăm. 120. Votul e deschis. Votul e închis. Respins 19 la 17. 121 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 30 pentru. Împotrivă. Cred că e adoptat. Haideți să verificăm. 30. Votul e deschis. Votul e închis și e adoptat 19 la 17. Amendată de compromis 7 pentru împotriva abțineri adoptat 125 pentru împotriva abțineri respins 32 pentru împotriva abțineri adoptat 126 pentru împotriva abțineri respins 127 pentru împotriva abțineri. adoptat 128 pentru Împotriva abținere adoptat. 33 pentru. Împotrivă. Abține respins. 129 pentru. Împotrivă. Abține respins. 130, nu-i așa? Da, 130 pentru. Împotrivă. Cred că e respins. Haideți să verificăm. 130. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. Respins. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 133 pentru. Împotrivă. Încă o dată. 133 pentru împotriva abținere adoptat, 134 pentru, împotriva abținere adoptat, 135 pentru, împotrivă, cred că e respins, haideți să verificăm, 135. Votul e deschis. We close the vote. Votul e închis. 20 la 20. Respins. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat 137 pentru. Împotrivă abținere adoptată 138 pentru. Împotriva abținere adoptată 139 pentru. Împotriva. Haideți să verificăm. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis și e respins. 21 la 18. 140 pentru. 140 pentru împotriva abțineri. 141 pentru împotriva abțineri. Respins. 142 pentru împotriva abțineri. Respins. 143 pentru împotriva abțineri Respins. Nu? Haideți să verificăm. 143. Vot... Votul e deschis. Is closed. And it's again 20 to 20, so it... Încă o dată 20 la 20, votul e respins. 144. Pentru. Împotrivă. Cred că e această situație. Haideți să verificăm. 144. Votul e deschis. The vote is Votul e închis. Respins 20 la 18. 146 pentru. În, pentru, împotrivă respins. 35 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 147 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 36 pentru. Împotrivă, Haideți să verificăm. 36. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. 22 la 18 respins. 148 pentru. Împotriva abținere adoptat. Compromis 8 pentru. Împotriva abținere adoptat. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 154 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 38 pentru. Împotrivă. abțineri adoptat. 39 pentru. Împotriva abținere adoptat. 155 pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte cadă pentru că l-am... 40 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 156 pentru. Împotrivă adoptat. 41 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 157 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 158 pentru. Împotrivă abținere adoptat. 42 pentru. Împotrivă Haideți să verificăm. 42. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis și e respins 22 la 19. 43 pentru, împotriva abținerii adoptat, 159 pentru, împotriva abținerii adoptat, 160 pentru, împotriva abținerii adoptat, 161 pentru, Împotrivă. Abținere. Adoptat? Nu. Haideți să verificăm. Poate mă înșel. 161. Votul e deschis. We close the vote. Votul e închis și e 21 pentru, deci e adoptat. Acum trecem mi s-a spus că trecem la amendamentul 50. Amendamentul 50 pe pagina următoare. La articolul 34, amendamentul 50 așadar, pentru, împotriva abținerii adoptat. Și acum trecem la 51. 51 pentru. 51 așadar. Pentru, Așadar, încă o dată, 51 pentru, împotrivă, abținere respins. 172 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 173 pentru, împotrivă. Nu știu, haideți să verificăm. 173 votăm, votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. Respins 21 la 20. 174 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e acea situație. Haideți să verificăm. 174 votul e deschis. Close the vote 22. Votul e închis. 22 pentru, facem împotriva, adoptat. 52 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru. Împotrivă, abținere adoptat, 54 pentru, împotriva abținere adoptat, 55 pentru, împotriva abțineri respins, 56 pentru, împotriva abțineri respins, 57 pentru, împotriva abținere adoptat, respins, 175 pentru adoptat, 158 pentru, împotriva abținere adoptat, 176 pentru, împotriva abținere adoptat, 59 pentru, împotriva abținere adoptat, compromis 10 pentru, împotriva abținere adoptat, 179 pentru, împotriva abțineri respins, 61 pentru, împotriva abținere adoptat, 62 pentru, împotriva abțineri adoptat, referire amendatul 1 pentru considerente 2 pentru, împotrivă abținere adoptat, 63 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat. Haideți să verificăm. 63. The vote is open, the vote is closed. Votul e închis. Respins 25 la 15. Amendatul 3 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul 11 pentru, împotriva abținerii adoptat. 65 pentru, 65 pentru, împotriva abținerii adoptat. 5. Haideți să verificăm 65. Votul e deschis. Ai, Monsieur Carec, qu'est-ce qui se passe? The vote is closed and... Votul e închis. 20 împotrivă 18 pentru, e respins așadar. Amendamentul 5 pentru, împotriva adoptat, 66 pentru, împotrivă, abțineri respins. Haideți să verificăm 66. <laughs> Ale, ale. 20 uh, Adoptat 20 la 17. Compromis 12 pentru, împotriva abținere adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă. Nu știu, haideți să verificăm amendamentul 6. Votul e deschis. Vote is closed. Votul e închis. 21 pentru, 90 împotriva, adoptat așadar. 69 pentru, împotriva, abținere, adoptat. 7 pentru, împotriva, abținere, respins. 8 pentru, împotriva. Haideți să verificăm amendamentul 8. Votul e deschis. The vote is open. The vote is closed. And it is rejected respins. 26 la 70, Amendamentul 70 pentru împotriva adoptat. Compromis 13 pentru împotriva adoptat. 72 pentru împotriva abținerii adoptat. 73 pentru împotriva adop- adoptat. Compromis 14 pentru împotriva abținerii adoptat. 76 pentru, împotriva abținerea adoptat, 11 pentru, împotriva abținerea adoptat, respins, 77 pentru, împotriva abținerea adoptat, 78 pentru, împotriva abținerea adoptat, nu, 78, haideți să verificăm. The vote is open. Votul e deschis. Close the vote and it's rejected. E respins. 12. Pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. 79. Pentru. 79 așadar pentru, împotrivă. Nu știu, haideți să verificăm. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. Uh, and it's rejected 21 to 19. E respins 21 la 19. Haideți să votăm la 12. Pentru. Cine pentru 12? Împotriva abține respins. 80. 81, îmi cer scuze, spune doamna președintă, pentru, împotrivă, haideți să verificăm, 81. The vote is open. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. Adoptat. 25 la 16. Trecem la 83, nu așa? 82, spune doamna președinte. Trecem la 82. Pentru, împotrivă, votăm. Haideți să verificăm 82. Votul e deschis. The vote is closed and it's adopted. Votul e închis și adoptat. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 83. E ciudată situația de astăzi, aliantele care s-au format. Votul e închis. 20 la 20, respins așadar. Trecem la 13. Cine este pentru 13? Împotrivă. Abțineri. Încă o dată nu știu. Haideți să verificăm amendamentul 13. Vote is open. Votul e deschis. And it's rejected. Respins. Trecem la 85. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm încă o dată la 85. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. A adoptat. Trecem la 14. Îmi cer scuze? Da, la 14. Pentru, împotrivă, haideți să verificăm 14. Votul e deschis. The vote is closed. And it is rejected, so we... E respins. Haideți să votăm la 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Și în cadrul grupurilor există o diviziune. Poate nu observați, e incredibil. Verificăm 87 așadar. Votul e deschis. Acum votul e închis. Adoptat. Trecem la 88. Pentru. Împotrivă, haideți să verificăm 88. Verificăm 88, votul e deschis. The vote is votul e închis. 21 la 20 adoptat. 89 pentru împotriva abținerii adoptat. 90 pentru împotriva abținerii adoptat. 15 pentru împotrivă abținere adoptat, 16 pentru, împotrivă abținere adoptat, 91 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 17 pentru, împotrivă abțineri respins. Trecem la 18 pentru, împotrivă abțineri respins, 92 pentru, împotrivă abținere adoptat, 19 pentru, împotrivă abțineri respins, 93 pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm. Acesta mena 93. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. Respins 22 la 18. 94 pentru. Împotriva abținere adoptat. 95 pentru. Împotriva abținere adoptat. 20 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 20. Votul e deschis. Votul e închis. 21 la 20. Adoptat. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că ai respins, dar haideți să verificăm. 21. Vote is closed. Votul e închis. 9 la 19. Respins. Compromis 15 pentru, împotriva abținerea adoptat. Votăm avizul în ansamblu. Votul e deschis. Vote is closed. Votul e închis. Și este adoptat cu majoritate. 38 pentru. Felicitări! Trecem la raportul lui Andrei Kovacev raportul intermediar în vederea obținerii unui rezultat pozitiv al procedurii de aprobare a cadrului financiar multianual. We, we start with... Începem acum cu amendamentul 14. Există un amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Atunci votăm amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 13. Cine este pentru? 13, da? 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu, atunci votăm 19. Cine este pentru? Deci pentru amendamentul oral. ce spuneați? Deci este o parte, o singură parte. Lambert, te rog, cine este pentru? 19. Împotriva, abțineri, se adoptă. Considerente. Compromisul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul 5. Vot pe părți. A doua parte a fost retrasă, deci doar prima parte. Cine este pentru? Împotriva abținerii se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 8. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10. Amendament oral Votăm cu modificări. Cine este pentru? 10 amendat. Împotriva abțineri se adoptă. Acum 11, uh, unde avem amendament oral și două părți. Deci votăm aici în două părți la 11 cu amendament oral. Dacă nu este nimeni împotrivă, votăm cu modificări. Prima parte. Cine este pentru? Prima parte. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și a doua parte, cine este pentru? Împotrivă, Verificăm la a doua parte. S-a deschis votul. The vote is closed. A închis votul. 20 la 20, deci se respinge. Îmi pare rău, dar asta este. Trecem la votul final, electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Uh, am uh, convenit cu raportorul și cu raportorii din umbră și în special cu raportorii din umbră și am să vă explic de ce aceștia sunt importanți. Să trecem la punctul 23. Uh, situația este puțin specială, așa că vă rog să mai stați puțin. Probabil că ați auzit că domnul Omarji, care a fost raportorul nostru pentru acest proiect de aviz cu privire la organizarea comună a piețelor cu produse agricole, a renunțat să prezinte proiectul de aviz. Așadar, suntem într-o situație în care, dacă nu există amendamente depuse de raportorii din umbră, atunci scriu o scrisoare la Agri că nu ne dăm avizul, că nu prezentăm un aviz, dar dacă totuși raportorii din umbră depun amendamente, atunci este la latitudinea președintelui să organizeze votul și după aceea să trimită avizul comisiei noastre la buget am vrut doar să înțelegeți care este situația în care ne aflăm. Totuși vreau să-i dau cuvântul domnului Omarji pentru a ne explica situația și pentru a justifica de ce a ales această poziție. Aveți cuvântul, vă rog. Doamnă președinte, mulțumesc. Dați-mi voie în primul rând să le mulțumesc colegilor pentru votul uh, privind PCP. Uh, Ați văzut că votul amendamentelor a fost foarte strâns, uh, au existat diviziuni foarte puternice pe chestiuni foarte importante, dar în cele din urmă am reușit să ajungem la un compromis care să ne permită să votăm avizul cu privire la politica comună de pescuit. Deci cred că este un lucru important. În ceea ce privește organizarea comună a piețelor. Este vorba de un raport de aviz din partea comisiei noastre cu privire la un raport în care Comisia Agri este sesizată pe fond. Este vorba de organizarea comună a piețelor de vin, lapte, oleaginoase și zahăr. Și vreau să subliniez cât de important este acest raport, bineînțeles din punct punctul de vedere al Comisiei Agri. Chiar eu am depus numeroase amendamente la Comisia Agri. În schimb, pentru că trebuie să dăm un aviz pentru Comisia Regii, vă mărturisesc că am uh, oarecare dificultăți uh, să găsesc o legătură imediată. Asta dacă nu cumva m-aș lansa într-o activitate um, de teză, dar asta nu este, acesta nu este obiectivul nostru aici. De aceea, pentru că este vorba de chestiuni pur agricole, le propun colegilor mei să depunem amendamente la Comisia Agri. Totuși, dacă colegii noștri găsesc o legătură evidentă cu aspectele de dezvoltare regională, cred că, așa cum spunea și doamna președinte, puteți să depuneți amendamente. Cum credeți? Mulțumesc! Acum aș dori să le dau cuvântul raportorilor din umbră. Constanțe, vă rog. Da, e o situație ușor neobișnuită, deoarece, în mod normal, în cadrul coordonatorilor decidem dacă dorim să facem sau nu un raport și a fost dorința explicită a grupului căruia aparține domnul Omarje că trebuie realizat un raport în acest sens. Uh, s-a afirmat acest lucru în uh, ședința coordonatorilor. Iată de ce mi se pare foarte clar, foarte lămuritor ce spune domnul o marjă, dar aș putea să-mi chipui foarte bine că putem scrie o scrisoare și dacă colegii într-adevăr vor să aducă amendamente, pot să fac acest lucru prin Comisia Agri. So that's the opinion of the... Deci aceasta este părerea socialiștilor. V-am spus și eu care este părerea mea și anume să-i ascultăm întâi pe raportorii din umbră, iar dacă dumnealor uh, doresc să continue și să depună amendamente ca raportori din umbră, putem să facem acest lucru din punct de vedere legal, iar în numele comisiei pot trimite avizul. Deci aceasta este o posibilitate, iar a doua posibilitate este cea propusă de doamna Crel. Nu știu dacă alte, alți colegi doresc să, vorbesc, să vorbească, dacă nu îi dau cuvântul lui Sean Kelly. Uh, am înțeles ceea ce spune domnul Omarji. Într-adevăr, este o procedură ușor neobișnuită, care vine destul de târziu. Și mai există o altă idee, pentru că cotele vor fi eliminate pe o anumită perioadă de timp. Oricum, este un raport foarte important uh, pentru că um, această politică are un impact uh, uriaș asupra tuturor statelor membre în foarte multe domenii și de aceea este important uh, să depunem măcar niște amendamente, să tratăm această problemă cu seriozitate. Deci vrem să fim activi, trebuie să fim activi, pentru că vrem să avem o influență asupra propunerilor legate de PAC. Așadar, trebuie să deschidem un termen pentru depunerea amendamentelor. Iar eu chiar sunt dispus să depun niște amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! Luis Alves ar dori să spună câteva cuvinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea doar să vă spun că într-adevăr, este un subiect esențial uh, pentru um, revizuirea PAC, deoarece se determină mecanismele prin care um, agricultorii și activitățile agricole uh, primesc uh, venituri sau productivitatea de la piață. Deci trebuie să ne uităm îndeaproape la sectoare și la acest sector îndeosebi. De asemenea, trebuie să avem în vedere și instrumentele uh, care vor fi uh, stabilite în baza politicilor, pentru că acestea vor avea un impact foarte mare în multe regiuni europene. Deci, uh, cred că ar trebui să um, ținem seama de schimbările care vor avea un impact asupra regiunilor și ar trebui să avem o viziune regională privind organizarea mm, piețelor și privind gestionarea riscurilor și gestionarea dezastrelor, cred că trebuie să ținem uh, seama de posibilitatea unor uh, schimbări. Doamna Crel uh, a apărat acea poziție. Este o poziție bună, o poziție binevenită, iar aceasta deschide calea pentru depunerea altor propuneri. Dragi colegi, înțeleg așadar că ceilalți raportori din umbră nu sunt aici. Domnul Ugias și Nicos, care a fost aici ieri, nu a venit și astăzi. Deci nu putem să le ascultăm punctul de vedere, dar am înțeles că ambii raportori doresc să continue și să depunem amendamente. Așa am înțeles pozițiile dumneavoastră. Așadar, sugerez să hotărâm un termen pentru depunerea amendamentelor și după aceea să, con- să continuăm astfel, în acest mod. Iar scrisoarea mea către Agri uh, ar transfera amendamentele depuse în această perioadă propuse de raportorii din umbră și de cei dintre dumneavoastră care doresc să facă acest lucru. Nu știu dacă raportorii din umbră vor să vorbească și pe fond sau să nu mai, uh, să nu mai avem discuție. Deci nu discutăm, doar uh, stabilim un termen. Deci, practic, facilităm acest proces pe care îl propunea Constanțe. Deci, în loc să uh, avem amendamente individuale, vom face asta într-un cadru mai organizat în regii. Din păcate, uh, va trebui să, depunem în, să votăm în octombrie, deci termenul pentru depunerea amendamentelor este foarte scurt. Secretariatul mi-a spus că până la sfârșitul acestei săptămâni este termenul, până pe 20, adică peste două zile. Deci pe 20 septembrie la prânz este termenul pentru amendamente. Acestea fiind spuse, aș dori să închid acest punct de pe ordinea de zi. Acum, uh, pentru că am votat foarte repede, uh, mai avem puțin timp uh, până la 11 când vine comisarul. Deci putem să așteptăm în această perioadă, nu avem altceva mai bun de făcut, pentru că nu mai avem alt punct pe ordinea de zi. Ieri poate că vă amintiți că nu am uh, prezentat comunicările președintelui pentru că um, eram presați de timp, deoarece era comisarul Calas alături de noi. Așa că profit de această ocazie uh, pentru a vă informa cu privire la negocierile um, și stadiul acestora. Vă amintiți că în iulie am votat mandatul pentru negocieri uh, am lăsat uh, câteva chestiuni nevotate, mai ales cele legate de regulamentele financiare. Și uh, aș vrea să vă informez acum că articolele vizate de regulamentele financiare și considerentele pe care nu le-am votat vor fi votate la reuniunea din noiembrie. Aș vrea de asemenea să vă informez că am avut două întâlniri cu Consiliul și cu Comisia pentru a lansa dialogul tripartit cu privire la regulamentul general. Iar în aceste reuniuni ne-am pus de acord asupra metodologiei de bază și asupra formatului negocierilor. I-am informat cu privire la deciziile noastre și cu privire la structura echipelor de negociere. Am convenit că vom negocia pe baza documentului cu patru coloane, care este de obicei elaborat de Consiliu și care precizează pozițiile fiecarei instituții și compromisurile. Și ne-am pus de acord că vom uh, structura negocierile în blocuri. Iar în acele blocuri vom uh, structura toate articolele care vor fi negociate. Și după întâlnirea de ieri, se pare că primul bloc care va fi negociat la începutul lunii octombrie va fi cel referitor la abordarea strategică. Iar după aceea ne vom concentra pe chestiunile tematice. Deci cam așa stau lucrurile cu formatul negocierilor. Trebuie să vă mai spun că această ordine și toate aceste blocuri uh, sunt uh, doar um, încercări, sunt doar niște îndrumări, pentru că știți că există și uh, abateri dar cred că există um, voința de a merge cât mai repede cu negocierile la, în toate instituțiile. Vreau să vă reamintesc însă că în Parlament um, Decizia conferinței președinților a fost că comisiile individuale nu pot uh, proceda individual când sunt pregătite, nu pot merge direct în plenară, ci trebuie să așteptăm decizia președinților cu privire la momentul oportun pentru a merge în plenară pentru că există o legătură strânsă între negocierile privind uh, cadrul financiar multianual și negocierile cadrului legislativ. Nu putem uh, pur și simplu să ajungem la o înțelegere atunci când nu s-au uh, definitivat alte acorduri, pentru că nu vrem să punem în pericol poziția niciunei instituții. Aceasta este realitatea, nu putem proceda altfel. Nu știu ce aș mai avea să vă spun. Negocierile sunt prezidate de președinte, iar când președintele nu poate să facă acest lucru, atunci raportorii însărcinați uh, cu regulamentul vor prezida negocierile. Aș vrea să vă reamintesc, de asemenea, că în iulie am convenit că raportorii vor veni în comisie cu informațiile necesare pe măsură ce progresează negocierile. Așadar, veți fi informați cu regularitate de către raportori. Vom folosi și grupurile de lucru, grupul de lucru pe care l-am instituit acum ceva vreme, mai ales pentru o mai bună coordonare între negocierile cu privire la diferite regulamente. Și asta pentru a ne asigura că această coordonare asigură coeziunea și coerența între regulamente. Ieri, între instituții, ne-am pus de acord că vor exista momente în care îi vom invita pe raportorii altor regulamente la negocierile generale, dacă acest lucru va fi necesar uh, pentru procesul de negociere. Așadar, uh, vom face acest lucru de la caz la caz negocierile privind cadrul financiar multianual uh, sunt separate. Dar uh, președinția cipriotă uh, va, prezenta o situație de ansamblu. Însă încă nu avem cifre. Cifrele vor fi negociate de Consiliu prima dată formal la Consiliul din noiembrie. Pe 22-23 noiembrie va avea loc un summit dedicat cadrului financiar multianual. Există un risc destul de mare că se vor propune reduceri de buget și uh, pentru politica de coeziune. Eu și sper că și dumneavoastră uh, îi informați pe colegi și informați publicul că politica de coeziune deja a suferit două runde de tăieri de buget. Prima propunere a Comisiei este sub nivelul uh, alocărilor precedente, iar în iulie s-a introdus uh, o reducere de 5 miliarde uh, de euro la politica de coeziune. Și dacă s-ar mai tăia din nou, ar fi a treia tăiere de buget din politica de coeziune, comparativ cu perioada de programare actuală. Spun acest lucru pentru că poziția Parlamentului adoptată în iunie anul trecut, pe baza raportului Sure, a fost să menținem nivelurile actuale. De fapt, am solicitat menținerea nivelului actual al politicii de coeziune. Și deja au avut loc două tăieri de buget uh, față de această poziție a Parlamentului. Va fi dificil să menținem această poziție și cred că noi toți trebuie să mm, vorbim ori de câte ori avem ocazia despre importanța menținerii bugetului se spune clar că politica de coeziune este o politică de creștere de care avem nevoie în această perioadă pentru a ieși din criză. Deci vorbim pe de o parte de nevoia de creștere și pe de altă parte de tăieri bugetare, deci nu este prea logic. Apoi, uh, președinția cipriotă a prezentat uh, un document la sfârșitul um, lunii octombrie la sfârșitul lunii august, îmi cer scuze. Vă invit să-l citiți dacă nu ați reușit deja acest lucru. Ori de câte ori ne întâlnim cu președinția, noi încercăm să separăm chestiunile legislative care țin de propunerile legislative și uh, încercăm, uh, dacă s-a trecut prin procedura de codecizie, să nu mai decizem prin procedura de aviz conform, pentru că uneori există tendința de a amesteca lucrurile în Consiliu. Deci acestea au fost uh, cele câteva comunicări pe care am dorit să vi le fac cu privire la negocierea cadrului anual multifinanciar. Oricum, va trebui să așteptăm cifrele pentru a finaliza procedura, propunerea legislativă. Va trebui, cum spuneam, să așteptăm cifrele ca să hotărâm. Nu știu dacă vreun coleg dorește să comenteze. Da, Ian Olbricht. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea doar să pun o întrebare, poate că nu am înțeles eu bine. mi-ați putea spune care va fi procedura pentru dialogul tripartit, pentru că, așa cum am înțeles eu lucrurile, avem echipa de negociere, nu-i așa? Este corect că mai întâi are loc o negociere a regulamentului general cu raportorii pe regulamentul general, iar ceilalți raportori vor fi invitați, dacă este necesar, uh, la negocierea regulamentului general. Asta nu înseamnă că așteptăm uh, o altă negociere sau va exista o procedură paralelă care va fi în contradicție cu negocierea generală. Deci care este secvența? În primul rând, regulamentul general cu invitarea tuturor raportorilor și apoi regulamentul concret sau este o procedură paralelă? Pentru că noi trebuie să pregătim ordinea de zi. Aș vrea să înțeleg ca să nu um, există nelămuriri. Mulțumesc că devine tot mai clar ce trebuie să facem. Abordarea generală este următoarea. Ne ocupăm de regulamentul general pe care am început să-l discutăm deja. E important să existe un acord cu privire la chestiunile majore care pot influența soarta negocierilor. Dar nu ne putem permite luxul de a ne ocupa mai întâi de tot regulamentul general și apoi să ne aplecăm asupra chestiunilor sectoriale. Deci încă încercăm să găsim cea mai bună combinație, să putem proceda cumva și să ne încadrăm în timp trebuie să discutăm și partea generală și uh, aspectele sectoriale. Vom negocia cu Comisia și cu Consiliul. Odată ce demarăm negocierile pe fond, care sunt programate cândva în octombrie pentru regulamentul general, deci atunci vom ști mai bine care sunt uh, chestiunile fundamentale pentru uh, partea sectorială, când vor fi ele discutate. Deocamdată putem să ne facem doar un plan în mare, să vedem cam când am putea fi uh, pregătiți să abordăm uh, partea sectorială și apoi, la fiecare întâlnire în care vom discuta regulamentul general, vom încerca să vedem uh, dacă putem să um, îi aducem și pe raportorii care se ocupă de partea sectorială. A doua informație pe care vreau să vă împărtășesc este că acum lucrăm la propuneri, iar secretariatul va ține o primă întâlnire pentru a organiza echipele de negociere. Sper să se facă acest lucru până la începutul octombrie. Deocamdată trebuie să fim răbdători și sperăm să putem găsi o soluție potrivită pentru a ne organiza ca timp și uh, să putem să invităm și pe raportorii ce se ocupă de regulamentele sectoriale. Sperăm ca procesul să decurgă cât mai lin, însă astăzi, acum, nu vă pot spune că pe 20 octombrie anume vom lansa invitația pentru a discuta despre aceste lucruri. Deocamdată există însă o intenție foarte puternică din partea Consiliului, Comisiei și cred și din partea Parlamentului să ne coordonăm cât mai bine, să lucrăm împreună și uh, când uh, vom uh, lucra în grupul de lucru va fi, sper, o colaborare bună. Când vom discuta despre regulamentul general, dacă considerăm că e nevoie să îi ascultăm și pe raportorii care se ocupă de regulamentele sectoriale, Sigur, vom uh, încerca să-i aducem uh, împreună. Dar avem nevoie de timp pentru ca procesul să poată fi bine organizat. Deocamdată nu pot decât să vă spun că am constatat că există deschidere și disponibilitate pentru negocieri. Dar nu putem purta o singură negociere mare pentru toate. Lambert. Mulțumesc pentru toate aceste informații. M-aș referi la o singură problemă. Dezbaterea în legătură cu cifrele. Eh, știm care este poziția, avem raportul, însă, după ce Consiliul vine cu cifrele, probabil cândva la începutul lui noiembrie, totul va decurge foarte rapid și m-aș întreba care va fi rolul nostru atunci. În raportul interimar, Böge Calfin, încercăm uh, să adoptăm o poziție, dar uh, aceea se va schimba la începutul lui noiembrie, când Consiliul uh, va propune cifrele. Noi trebuie să luăm o poziție în plen. Însă cum ne putem pregăti pentru asta? Putem să accelerăm procedura? Avem timp să ne dăm avizul? Cine va, va avea principalul rol? Comisia Bugete, Comisia Cont? Deci, imediat după ce se vor afla cifrele, toată lumea va vorbi despre ele, însă noi nu vom putea să le influențăm. Puteți să ne spuneți ce putem face? Da, în primul rând, singurele cifre pe care le are Parlamentul sunt cele discutate în Comisia SURE. N-am auzit să existe niciun fel de propunere ca să le schimbăm până acum. În al doilea rând, Comisia Bugete pregătește un raport interimar uh, care a avut mai multe date, dar cred că va fi prezentat cândva în octombrie și uh, deocamdată structura nu este cunoscută, dar presupun că vor încerca să țină piept Consiliului CFM este un regulament al Consiliului care e trimis la noi pentru aviz. Deci, uh, poziția noastră, practic, este limitată. Vom afla doar cifrele pentru rubrici sau subrubrici, dar nu uh, detaliile. Din câte am înțeles eu, uh, raportul interimar care e în pregătire la Comisia Bugete ar trebui să respecte aceeași filosofie. În raportul interimar nu pot să apară toate cifrele, nu pot să apară toate detaliile bugetare. Așteptarea mea este ca raportul interimar să reflecte poziția noastră cu privire la cadrul financiar multianual, cu privire la acest uh, regulament al Consiliului care nu ar trebui să fie amestecat cu propunerile legislative. Deci, în raportul interimar nu ar trebui să existe lucruri ce țin de nivelul legislativ. Însă, trebuie să rămânem uh, vigilenți până atunci și toți cei care faceți parte și din Comisia Bugete și care participați la discuție, vă rog să vegheați la faptul că interesele Comisiei Regii trebuie protejate și ele. Deci să nu fie afectate chestiunile de politică. Acestea trebuie negociate prin codecizie. Deocamdată nu pot să mai spun uh, nimic în plus. În grupul de contract în care, de contact în care se află toți uh, negociatorii, uh, nu s-a aflat nimic mai mult. Ce este clar din partea discursurilor președintelui și din partea Parlamentului ca este că mai întâi, trebuie să votăm uh, cu privire la avizul despre CFM și abia apoi să completăm uh, cadrul legislativ cu cifrele. Cam așa se vor desfășura negocierile. Deci, uh, întâi negociem CFM-ul și abia apoi vom da un aviz cu privire la cifre. Sigur, nu putem să excludem uh, și uh, ipoteza în care Parlamentul nu va fi de acord cu cifrele propuse de Consiliu. S-ar putea să se întâmple. Sperăm că nu. Dar uh, se prea poate. Vreau să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Avem nevoie de suficienți colegi de partea noastră ca să putem bloca cifrele noi am dorit ca bugetul de până în 2013 să fie același pentru perioada următoare, însă dacă se lansează noi politici, noi programe, sigur că nu uh, vom avea suficienți bani la dispoziție. Nu cred că vom putea susține nici nivelul actual. Va trebui să încercăm să eludăm cumva problema faptului că nu avem fundamentul juridic pentru uh, noile politici. Și bugetul va fi bazat în mod provizoriu pe nivelul din 2013, dacă nu uh, ajungem la un acord cu privire la CFM. Însă, chestiunea e încă deschisă și uh, vă dați seama că va fi destul de greu să cădem de acord bugetul de pe 2013 este unul uh, generos, însă nu va fi ușor să îl continuăm deoarece nu avem fundamentul juridic. Bun, îl așteptăm pe domnul comisar, care sper că este pe drum. Avem 5 minute la dispoziție, pauză, puteți uh, să părăsiți sala, dacă doriți. Uh, Dragi colegi, haideți să începem uh, ședința noastră cu domnul comisar Ioanes Han. Avem o oră și jumătate la dispoziție pentru această discuție, pentru întrebări și observații, dar uh, aș dori de asemenea să vă rog să încercați să fiți cât se poate de subcinți în întrebările și observațiile dumneavoastră. Nu știu ce dorește domnul comisar să ne împărtășească, dar sper că e interesant. Vă mulțumim uh, că sunteți astăzi aici, domnule comisar. Aveți cuvântul, sper că ați avut parte de un concediu relaxant. Avem acum uh, o agendă încărcată și mai ales colegii care se ocupă de revizirea politicii de coeziune. Mulțumesc, Danuta, Mă bucur că mă aflu astăzi aici. Aș dori să profit de această ocazie și să vă rog și eu să încercați să fiți cât se poate de succint. Sper să pot și eu să fiu la fel de succint. La ședința de ieri am înțeles că a fost uh, prezent colegul Calas. A vorbit despre mecanismul conectarea Europei, câteva cuvinte și din partea mea. Cred că s-au spus deja și s-au scris multe. Mă aflu la dispoziția dumneavoastră, bineînțeles, cu plăcere pentru întrebări. Sper că colegul meu a explicat că e vorba de cele 10 miliarde din fondul de coeziune care vor fi transferate. În deosebi, aici trebuie să fim atenți la ce privește plafonarea. Trebuie să facem o deosebire între luarea de decizii și punerea în aplicare dacă parcurgeți documentul oficial, atunci se vede foarte clar că sarcina comisiei, în primul rând, ține de luarea de decizii, însă punerea în aplicare concretă trebuie realizată la fața locului prin instituțiile și autoritățile competente. Nu se poate delega această sarcină. Acest uh, lucru oricum nu ar fi posibil, având în vedere modestele resurse umane pe care le avem la dispoziție în cadrul uh, instituțiilor Uniunii Europene. Noi încercăm să facem economii cât se poate de mult de personal. Bineînțeles, întregul uh, sistem uh, merge în altă direcție decât principiul primul venit, primul servit. Cred că trebuie să creăm aici niște condiții preliminare clare și să evităm uh, probleme pe care știm cu toții că există, și anume deficite, deficituri care există în ceea ce privește uh, legăturile de transport, dar și uh, domeniul TIC. Există o amplă paletă de compromisuri la care putem ajunge pentru a găsi niște soluții practice care să servească nevoile fiecăruia. Pentru mine un subiect foarte important îl reprezintă, dacă îmi permiteți, observațiile um, la deciziile dumneavoastră. Aș dori să spun foarte clar Comisiei Ragi, președinței, președintei și diversilor raportori și coordonatori. Aș dori să le mulțumesc acestora dacă pot să spun că dumneavoastră vă aflați mult înainte în ceea ce privește luarea de decizie și discuțiile în cadrul politicii regionale. Aceasta cu siguranță um, va ajunge la o decizie uh, în ceea ce privește chestiunea financiară. De asemenea, nu e deloc surprinzător faptul că eu personal și serviciul meu nu Uh, sprijină, nu împărtășește 100% toate deciziile luate de dumneavoastră. Nu e nimic surprinzător aici. De altfel, trebuie să vă spun că mă bucură marea marjă de acord însă la care ajungem. Cred că am reușit întotdeauna să colaborăm, să ajungem la o înțelegere comună în ce direcție anume trebuie să se dezvolte politica regională. De asemenea, aș dori să menționez foarte clar acest uh, sprijin uh, puternic pentru contul de conduită și uh, pentru principiul multiguvernanței, guvernanței multinivel, Aici, Parlamentul a jucat un rol foarte important în negocierile cu Consiliul. De asemenea, salut recunoașterea puternică a necesității condiționalităților ex ante. Și în domeniul cadrului strategic comun, aici uh, Comisia, tocmai în ultimele zile, a venit cu o propunere de compromis aceasta ar trebui să fie cea care ne deschide calea către un compromis fezabil între dorințele Consiliului și ale Parlamentului în ceea ce privește ancorarea legislativă a regulamentului. Aici mai există câteva domenii care, din cauza nevoii de flexibilitate, ar putea fi gestionate mai, ar trebui să fie gestionată mai bine în cadrul unui act delegat și sper să putem ajunge aici la o soluție mulțumitoare pentru toate părțile. Aș dori de asemenea să abordez câteva puncte unde eu am o părere diferită. E probabil vorba de punctele pe care le vom discuta și astăzi Nu vreau să reiau lucruri pe care le-am spus deja în repetate rânduri, dar un punct cu care, de care m-am ocupat foarte mult și care reprezintă nucleul reformei, e vorba de concentrarea tematică. Aici, în linii mari, dacă îmi permiteți, uh, propunerile diverse și deciziile recente care au făcut ca uh, cel puțin din punctul de vedere al Parlamentului, aici să, să nască impresia că s-a ajuns la o oarecare imagine difuză în ceea ce privește concentrarea tematică sau la esența la care se va ajunge referitor la această concentrare tematică. Cred că și în cadrul discuțiilor cu Comisia am dat dovadă de suficientă flexibilitate în ceea ce privește includerea TIC și în ceea ce privește prioritățile tematice sau elemente ale transportului în domeniul eficienței energetice sau uh, creșterea eficienței energetice. E vorba de măsuri care vin să servească nevoile pe care dumneavoastră le-ați semnalat în cadrul discuțiilor. Dacă venim la. dacă e vorba de adăugarea unor priorități suplimentare, uh, atunci chiar nu se poate să mergem pe această direcție. Credeam că aveam uh, niște obiective comune, doream uh, să consolidăm politica, să o facem vizibilă pentru cetățeni, orientată spre rezultate, țintită concentrat asupra um, obiectivelor uh, strategiei Europa 2020 și, în acest sens, e nevoie uneori, uh, poate, să facem și niște decizii dureroase dintr-o paletă amplă de domenii conexe. Dacă ar fi să servim uh, interesele tuturor, nu am ajunge să servim interesele nimănui. Și cred că cel mai bine reușim uh, să facem acest lucru dacă ținem cont de interesele circumscripției fiecăruia și în același timp reușim oarecum să împăcăm aceste interese și cu interesele generale. Atunci, eu personal cred că dacă servește interesele Europei, servește și interesele circumscripției dumneavoastră. În următoarele săptămâni și luni, uh, acest principiu va, veți avea ocazia să analizați mai îndeaproape acest principiu de asemenea, vom prezenta propuneri pentru o programare amplă, cuprinzătoare, care să includă mai multe fonduri. La prima vedere pare destul de ambițios. Dorim să simplificăm, însă în realitate, adesea se întâmplă exact contrariu, pentru că există numeroase fonduri, fonduri uh, diferite pentru unul și același proiect. Atunci crește probabilitatea de a comite erori și pentru a nu permite apariția acestor erori, crește nevoia de uh, gestiune și de control. Și încercăm, tocmai am încercat să evităm acest lucru, cel puțin în uh, timpul uh, operării, am încercat să creștem atenția la gestiune pentru a ne asigura că nu se întâmplă nimic și în același timp uh, riscăm să tratăm erorile care ar putea surveni mult prea în grabă, lucru care, bineînțeles, uh, ne-ar îngreuna activitatea ulterioară. Iată aici, vă rog să analizați propunerile comisiei. În acest sens ne aflăm la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări și ultimul punct pe care aș dori să-l uh, um, abordez astăzi, având în vedere procedura noastră decizională, și anume diversele întrebări care planează în jurul sistemelor de gestiune și de control și de control financiar noi cu propunerile noastre am încercat să, însă, să reflectăm dezbaterile din Parlament, îndeosebi în ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune, iar în ceea ce privește consolidarea sistemelor de control, este meritul predecesoarei mele că aici, la începutul perioadei, s-au luat măsuri durabile în cadrul planului de uh, acțiune uh, și evoluția ratelor de eroare în ultimii ani scot în evidență că aceste măsuri au dat roade. Pe de altă parte, nu am ajuns nici pe departe la capătul drumului și um, tocmai această idee trebuie să ne motiveze um, în ceea ce privește următoarele regulamente. Și aici vă rog uh, să-mi acordați sprijinul dumneavoastră. De asemenea, în ceea ce privește deciziile luate în Consiliu, în ceea ce privește instrumentele financiare, cred că suntem de o părere că acest sector um, dorim să le extindem atât din punct de vedere al produselor, cât și al volumului, acolo unde se poate. Obiectivul trebuie să fie bine înțeles că aceste instrumente să ajungă foarte repede la beneficiarii finali. Am văzut în cadrul perioadei de programare că s-au pus în aplicare fonduri, au fost dotate, însă din diverse motive beneficiarii finali, nu s-a ajuns la beneficiarii finali sau s-a ajuns doar într-o măsură foarte mică. În următoarea perioadă de programare uh, dorim să existe aici o limită din punct de vedere timp, temporal pentru ca beneficiarii finali să poată într-adevăr primi și beneficia de aceste instrumente. Uh, și uh, din ce privește, în ceea ce privește această, această alocare mai bună a fondurilor, trebuie să vedem ca aceste fonduri să fie alocate în cadrul unei perioade foarte bine delimitate. Ehm, nu prea înțeleg propunerile care la ora actuală au fost puse pe masă în Consiliu ca, într-un anumit interval, până la o trăime din fondurile disponibile să nu fie alocate, deoarece în anumite circunstanțe acest lucru nu e posibil. Interesul ca aceste fonduri să ajungă la publicul final uh, trebuie să ne facă să luăm uh, niște decizii logistice care să permită, într-adevăr, să ne asigurăm că acest lucru se face. Și um, acest lucru demonstrează nevoia ca Parlamentul și Comisia să colaboreze în acest sens. În ceea ce privește discuțiile la cadrul financiar multianual și dimensiunea bugetului uh, acestea, E greu să ignorăm această dezbatere. Există o poziție unanimă. Comisia Regii a Parlamentului și Comisia consideră că propunerea Comisiei reflectă propunerile Parlamentului și că reduceri suplimentare aici nu își au locul. Noi dorim uh, să ne asigurăm că se creează creștere, noi locuri de muncă, trebuie să facem acest lucru și în 13 din uh, statele membre, aproape jumătate, așadar din statele membre, fondurile structurale reprezintă jumătate din finanțare și în șase state reprezintă 60%, aproape două treimi, din investițiile publice. E vorba așadar de fonduri considerabile pentru investiții în bugetele publice, care în cele din urmă au o, influență sprijină economia ce și celorlalte tor state membre, dacă ar fi să privim această situație în ansamblu. Iată de ce e foarte important ca în cadrul negocierilor uh, să atragem atenția asupra acestor circumstanțe și că uh, e foarte important să avem o strategie Europa 2020 cu obiective foarte clare uh, în sensul cărora ne luăm angajamentul și unde fondurile regionale servesc ca aceste obiective să fie puse în aplicare în cele 271 de regiuni pentru ca astfel obiectivele strategiei 2020 să fie într-adevăr atinse. Aceste obiective ale politicii regionale de diminuarea disparităților economice și uh, ajutarea politicii regionale de a pune în aplicare proiecte comune, acestea vor fi reflectare în arhitectura comună, în alocările financiare și ar trebui uh, să, într-adevăr, uh, și dacă s-ar ajunge la o reducere a fondului, lucru pe care nu-l do- nu ni-l dorim, dar pe care l-a indicat președinția cipriotă, cred că în acest caz este foarte important să se stabilească, să se arate foarte clar că reducerile trebuie să vizeze toate domeniile de politică și în cadrul politicii regionale, dacă ar fi să, se, să fie făcute, atunci trebuie distribuite uniform și nu în defavoarea unuia sau altuia dintre domenii. Trebuie să veghem îndeaproape să nu punem în aplicare o politică de tip divide et impera Aș dori să, mulțumesc, să vă mulțumesc din suflet pentru activitatea dumneavoastră din ultimele luni. Sutele de propuneri, de amendamente, de completări, de adăugiri arată angajamentul și interesul considerabil din partea dumneavoastră. Salut performanța raportorilor uh, de a fi reușit să facă o propunere din toate aceste, din toate acestea. N-a fost o sacină deloc ușoară. Iată de ce încă o dată doresc să mulțumesc mai există câteva puncte pe care cred că e important să le discutăm. Începem acum cu negocierile pentru dialogul tripartit. E bine că facem acest lucru. În principiu, aș dori să vă spun că, dacă îmi permiteți să vă spun părerea personală, cel puțin pe fond, suntem pe drumul cel bun. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Nu vrea nimeni să vorbească? Vrea cineva să vorbească? Nu știu dacă vicepreședinții doresc să vorbească sau să începem cu coordonatorii. Oricum, din când în când putem să facem uh, câte o excepție și să invităm și pe vicepreședintele că Nicos dorește să intervină. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru că sunteți alături de noi astăzi. Vă mulțumesc uh, pentru că ați venit să discutați cu noi. Eu aș dori să revin asupra a patru puncte. Primul punct este unul foarte important, mai ales în această perioadă de criză economică și anume este important ca banii să ajungă rapid la destinatarii finali. Trebuie să există un uh, rezultat concret la nivelul IMM-urilor. Ceea ce constatăm uh, în, mod, în momentul actual în uh, Grecia este că banii disponibili nu ajung la IMM-uri pentru că discutăm despre aceste probleme dintotdeauna. Așadar, uh, trebuie să analizăm uh, dacă proiectele IMM-urilor sunt eligibile. Și în momentul evaluării, 80% dintre proiecte sunt respinse și numai 20% sunt acceptate, astfel încât IMM-urile nu pot să aibă acces la program, pentru că banii nu le ajung decât după unul sau doi ani. Deci, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să schimbăm procedurile, pentru că altfel banii nu vor ajunge niciodată la utilizatorii finali, astfel încât să fie utilizați în perioade de criză. Iar acum, IMM-urile nu au posibilitatea de a-și achiziționa materiile prime pentru a-și desfășura activitățile. În al doilea rând, aș dori să mă refer la perioada 2014-2020. Se vorbește, uh, s-a vorbit adesea aici uh, că datele folosite pentru clasificarea regiunilor ca regiuni uh, mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate nu sunt bune. Dacă ne uităm la ultimele date, riscăm să facem această clasificare în funcție de date um, de dinainte de criză sau date de la începutul crizei și aceasta va avea un impact asupra clasificării regiunilor. Aici am discutat uh, un raport pe această temă și am văzut că atunci când uh, se face clasificarea regiunilor uh, pe baza unor date din 2009, de exemplu, această clasificare nu mai este de actualitate pentru că criza a schimbat foarte mult datele problemei. Al treilea lucru important este următorul. Eu sunt ales, loc, ales de, al unei anumite regiuni și cred că pentru următoarea perioadă de programare, regiunile vor trebui să joace un rol mai important regiunile trebuie să cosemneze contractul de parteneriat, pentru că ele au un rol foarte important de jucat. Nu doar statul membru trebuie să semneze acel contract. Deci atunci când uh, vom avea un program regional pentru o anumită regiune, trebuie să existe un aviz conform din partea Consiliului Regional, din partea autorităților regionale și trebuie să existe niște negocieri de concertare, astfel încât să evităm situația actuală în care autoritatea centrală hotărăște fără ca autoritățile regionale să participe la procesul decizional. Așadar, trebuie să implicăm mai mult regiunile. Al patrulea punct este cel legat de tăierile bugetare. În momente de criză, finanțarea trebuie să crească și asta cere și Parlamentul European, pentru că nu este posibil ca aceste uh, politici de tăieri bugetare să continue, pentru că altfel nu vom putea face față problemelor cu care ne confruntăm în momentul de față. Deci trebuie să se pună accentul pe resursele proprii ale Uniunii Europene și trebuie să încercăm să găsim mai multe resurse proprii decât să ne concentrăm exclusiv uh, pe tăierile bugetare este nevoie de mai mulți bani publici iar tăierile bugetare vor avea un impact negativ asupra situației economice. Deci cred că mergem în direcția greșită și vedem acest lucru în Grecia, unde măsurile nepotrivite au dus la un impact social uh, foarte important. Lambert Val Nistelrooy. Acum sper, Lambert, că vei da tonul unor intervenții scurte. Mulțumesc foarte mult! Sigur că e bine să simțim uh, atmosfera acum uh, după vot. Aș dori uh, să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat în această dimineață. De dimineață am votat cu privire la politica de pescuit. Și în majoritatea punctelor procentele erau cam 20 pentru, 90 împotrivă sau invers, ca peștii. Am zburat, am înnotat în toate direcții. Așadar, procesul nostru de pregătire începe cu o cooperare de durată cu Comisia Europeană, cu coordonatorii, cu raportorii, pentru a evidenția, pentru a trasa direcția în care vrem să mergem. Constanțe, eu și alți raportori uh, am subliniat cele mai importante 10 puncte și le-am, le, le -am dezbătut în prealabil. Bineînțeles, Comisia a spus că nu este vorba de 100%, dar am senzația că lucrurile merg în direcția bună. Acum aș vrea să mă refer la ceea ce spuneați dumneavoastră, și anume la concentrarea tematică. Lucrurile trebuie să fie clare. Noi vrem să păstrăm această abordare integrată. Vrem să menținem obligativitatea uh, tranziției uh, vrem să păstrăm această abordare. Pe de altă parte, și flexibilitatea este importantă. Vrem să le oferim regiunilor posibilitatea de a alege. Aceasta este calea de urmat. Nu vrem să ne abatem de la direcția concentrării tematice. Din potrivă, vreau să dezbatem acest subiect și uh, când uh, ascult Consiliul, uh, cred că este bine să dezbatem. Vom ajunge la un acord, însă nu trebuie să punem în pericol această abordare integrată. Deci cred că în această privință mergem în aceeași direcție. În al doilea rând, se vorbește despre instrumente inovatoare, noi, mă bucur să aud acest lucru, pentru că în regulamentul uh, financiar uh, se vorbește despre aceste lucruri. Mergem cu Comisia și cu BERD în această direcție. Deci cred că um, uh, este bine să știm unde ajung banii, pentru că beneficiarii trebuie să um, primească banii cât mai repede trebuie să existe o viziune cât mai clară asupra procesului de utilizare a fondurilor, dar avem nevoie de aceste instrumente noi. Uitați-vă la ce se întâmplă în Grecia. Singurii uh, banii care intră în această țară sunt banii din politicile regionale și se folosesc uh, banii de la BEI și de la Comisia Europeană. Cred că acest lucru este important pentru țările aflate în criză. Iar următorul meu comentariu se referă la ce se întâmplă în țări, în statele membre. Parlamentul vorbește foarte mult despre contractele de parteneriat, despre organismele descentralizate, așa cum spuneați și dumneavoastră. Este foarte important ca în următoarele luni, ca în următoarea jumătate de an, toate țările să își prezinte programele și abordările. Poate că am putea încerca să unificăm mai mult acest proces și să facem cât mai rapid partea de programare. Dar cred că țările trebuie să fie invitate să se pună pe treabă și am văzut că acest lucru se întâmplă în unele părți din Europa. Deci nu doar să dezbatem dacă vom avea suficienți bani, vor fi bani pentru politica de coeziune în toate regiunile. Putem vorbi și despre noile categorii, dacă vreți, dar banii sunt disponibili și atunci uh, trebuie să le arătăm cetățenilor, celor pe care îi reprezentăm uh, din, uh, din autoritățile regionale și din parlamentele naționale, că aceasta este cea mai importantă politică de investiții pentru creștere și locuri de muncă. Sunt uh, bucuros de ce a spus domnul comisar, iar acum trebuie să negociem. Nu mă împotrivesc. Acum Constanțe Crel. Danuta, vielen Dank. Mulțumesc, dragă Danuta, mulțumesc foarte mult, domnule comisar Han. M-am uh, bucurat foarte mult că există o amplă paletă unde încă suntem de aceeași părere și cred că punctele pe care le-ați abordat, unde există încă dificultăți, eu nu cred că există unul unde nu vom reuși să ajungem la un compromis, deoarece obiectivele sunt aceleași și vor rămâne aceleași. Cred că vom putea colabora foarte bine. Mi se pare acest lucru foarte important și în cadrul negocierilor cu Consiliul. Va fi o negociere extrem de dură, deoarece știm cu toții că Consiliul nu a decis uh, încă în toate domeniile și nu are un mandat pentru toată politica de coeziune. Aș dori să fac trimitere la două puncte. În primul rând, ați vorbit despre mecanismul conectarea Europei. Uh, Vă sunt recunoscătoare că ați spus că există o mare marjă pentru compromis. Mă bucur să aud acest lucru în iulie. Uh, la um, vot am subliniat foarte clar că vom încerca să ajungem la un compromis, dar am să spun încă o dată cât se poate de clar că în cele din urmă regulamentul general va fi cel care va decide care va fi procedura referitoare la cele 10 miliarde de euro. Trebuie să negociem și trebuie să ajungem la un acord cu uh, colegul Lambert, cu dumneavoastră, cu ceilalți parteneri de la comisie, să găsim o cale, pentru că e foarte clar că Consiliul, uh, Consiliului ar plăcea să ne certăm atât de mult încât mecanismul conectarea eu, uh, me, mecanismul conectarea Europei nici măcar să nu fie pus pe roate și să se economisească astfel cele 50 de miliarde de euro. Trebuie să spunem foarte clar că vrem ca acest proiect să fie pus în aplicare și pentru noi, bineînțeles, e posibil aici o marjă de manevră pentru a ajunge la un compromis. În Comisia pentru Buget s-a votat referitor la regulamentul pentru buget. În octombrie poate vom vota în plen, să vedem dacă e deschisă calea să preluăm anumite puncte pe care asupra încă asupra cărora încă nu am votat și să le preluăm în regulamentul general, nu cred că vor exista probleme majore din partea noastră. Cred că aplicarea noilor instrumente financiare este foarte importantă și să aducem împreună prietenii coeziunii și prietenii unei mai bune cheltuieli. Să sperăm că vom reuși să-i uh, apropiem, deoarece foșii la urma urmei nu au păreri divergente. Cred că în cadrul negocierilor planează o sabia Damocles, a lui Damocles asupra tuturor. Negocierile pentru bugetul 2012 au fost deosebit de grele în ceea ce privește um, fondul pentru politica de coeziune și este foarte clar că Consiliul nu a pus la dispoziție suficiente fonduri pentru plăți și ne găsim într-o situație similară în cadrul negocierilor pentru bugetul pentru 2013. Din perspectiva dumneavoastră, există deja experiență că anumite proiecte au fost împiedicate pentru că pur și simplu Consiliul nu a pus suficiente fonduri la dispoziție pentru plăți sau încă nu se știe nimic clar. Uh, aș putea, pot să-mi închipui foarte clar că anumite regiuni vor întâmpina dificultăți nu pentru că proiectele nu vor fi adoptate sau regiunile nu le pot pune în aplicare, ci pentru că pur și simplu nu, va exista, nu vor exista bani în fondurile Uniunii Europene pe care să le pună la dispoziție. Mulțumesc! Thank you, Ramona Manescu. Ramona Manescu. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe domnul comisar pentru um, prezentarea făcută. Uh, nu aș vrea să repet ceea ce s-a spus, am să uh, iau de unde a lăsat uh, Constanțe Crel ideea, apropo de regiuni și de um, acele proiecte, programe care au fost adoptate și nu au fost aplicate și aici vreau să mă refer la Erasmus pentru reprezentanții locali. Este păcat că vorbim în continuu de sprijinirea um, nivelului local, regional, dar nu reușim să punem în practică ceea ce ne propunem și este păcat că acest uh, proiect nu am reușit să-l implementăm așa cum ne-am dorit, deși regiunile și-au adus contribuția, au venit cu propuneri. Uh, poate că ne puteți explica, domnule comisar, când vom reuși să, să ducem la bun sfârșit acest proiect, care este chiar un proiect util pentru, pentru comunități. Mulțumesc! Uh, thank you, Fran Mulțumesc, François Alfonsi. Am să-l uh, las pe domnul comisar să răspundă la toate întrebările, în special cele legate de cadrul financiar. Toate aceste chestiuni sunt uh, importante pentru că se aud tot felul de zvonuri despre unele propuneri foarte importante care chiar ar consta în anihilarea achiului european în materie de politică de coeziune. Și cred că trebuie să fim foarte solidari între Comisie și Parlament iar la final va trebui să definim uh, pragul politic sub care totul trebuie pus sub semnul întrebării. Și cred că Parlamentul va trebui să își asume responsabilitatea la momentul respectiv. Mulțumesc. Olgi Vlașac acum. Domnule comisar, Mă bucur foarte mult uh, că am reușit să discutăm despre politica de coeziune cu dumneavoastră. Aș vrea să reiterez uh, ceea ce spunea și doamna Crel în intervenția sa pentru că există un uh, pericol foarte mare și vreau să mă refer aici la discuția pe care am avut-o ieri cu comisarul Calas pentru că, din păcate, nu am uh, văzut uh, o atitudine foarte favorabilă referitor la integrarea punctelor noastre de vedere. Aș vrea să vă atrag atenția asupra priorităților noastre și anume întărirea rolului autorităților locale și regionale și asupra organismelor de autoguvernanță în procesul de uh, elaborare și de aprobare a contractelor de parteneriat. Mă întreb dacă credeți că guvernanța ar trebui să facă obiectul unui contract intern pentru pregătirea acestui acord de parteneriat. Am și o altă întrebare legată de dimensiunea teritorială. În instrumentul ITI uh, uh, nu cumva intrăm într-un nou teritoriu iar în regulament uh, dimensiunea teritorială nu este susținută suficient și, prin urmare, implementarea va depinde foarte mult de decizia luată de statele membre. Credeți, uh, domnule comisar, că ar fi uh, adecvat să se, ca Comisia să emită niște recomandări către statele membre? Mulțumesc. Eu nu sunt Marji. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, Cred că nu are rost să ne lăsăm cuprinși de un pesimism uh, exagerat, dar uh, cu toate astea nu putem să nu fim leniști, neliniștiți în legătură cu soarta politicii regionale. Am impresia că fondul de coeziune, fondurile structurale au devenit uh, un fel de lucru secundar prin care se încearcă finanțarea altor politici și altor obiective. Vă aș da câteva exemple. Ieri am discutat între noi despre mecanismul conectarea Europei și despre suma de 10 miliarde de euro. Eu cred că este foarte important ca principiile ce stau la baza politicii regionale să fie păstrate și menținute pentru suma de 10 miliarde care e transferată. În al doilea rând, o altă chestiune se referă la utilizarea fondurilor structurale pentru a finanța politica de creștere. Astăzi uh, se vehiculează ideea că aceste fonduri structurale sunt prost utilizate și că ar trebui să luăm bani uh, din alte politici pentru a finanța obiectivele lor. Eu cred că ar fi bine ca dumneavoastră să ne dați niște garanții cu privire la utilizarea acestor credite, acestor uh, sume. Vrem să se respecte obiectivele politicii regionale și uh, sigur că vrem să evităm ca o regiune sau alta să fie afectată în mod negativ de transferul acestor sume dintr-o parte în alta. În al treilea rând, uh, am impresia, poate eronată, dar totuși am impresia că, pe de o parte, politica agricolă comună este ridicată undeva pe un soclu, este uh, sacralizată în schimb, din câte văd, se fac reduceri bugetare considerabile la politica regională. Nu știu de ce se face această opțiune, de ce se face această alegere și eu nu pot să o accept și cred că nici Comisia Regii nu poate să o accepte. Domnule comisar, doriți să răspundeți? If, if I don't, uh, uh touch... Dacă nu o să mă refer la toate întrebările, asta înseamnă că sunt uh, de acord în principiu cu cele spuse de dumneavoastră. O să încerc să iau intervențiile în ordine. Ingineria financiară. Eu uh, mă bucur că dumneavoastră ați uh, remarcat toate aceste aranjamente pe care le-am făcut în perioada actuală, pe viitor ce trebuie să facem este să ne asigurăm că înființăm fonduri, da, e bine, dar și că banii ajung la beneficiarii cărora li se adresează. Înțeleg, uh, într-adevăr, că suntem în urmă cu uh, execuția, cu implementarea și uh, că suntem poate prea ambițioși să negociem atât de multe contracte, sute de contracte, însă pentru perioada viitoare vrem să ne asigurăm că banii nu sunt depuși undeva în bancă și uh, de acolo să ia beneficiarii. Nu vrem ca ei chiar să ajungă la IMM-urile care îi doresc. În ce privește cifrele, de obicei ne referim la cifrele uh, cele mai recente și în uh, februarie, în martie, uh, Eurostat a publicat o serie de cifre. În ce privește statisticile regionale, acestea sunt de acum 2 ani, iar în ce privește statisticile naționale, le luăm pe cele din anul anterior. Când uh, calculăm cifrele pentru politica regională și fondurile structurale, luăm perioada alcătuită din cei trei ani anteriori. Aceasta este procedura. Înțeleg că mm, cifrele pot să afecteze soarta unei regiuni, dar cred că dacă aplicăm mm, cifrele de pe parcursul unui singur an, nu am mm, reflectat corect situația. De pildă, în Grecia, dacă luăm cifrele din 2013, 2012, 2013, sigur că Asta ar uh, însemna că luăm alt PIB în calcul. În ce privește guvernanța pe multe niveluri și implicarea regiunilor, pot să vă spun că noi, Comisia, trebuie să respectăm uh, Constituția statului membru. Nu putem uh, să ne amestecăm și să nu respectăm statutul juridic. Însă, Vreau să vă liniștesc și să vă asigur că suntem atenți la modul în care a fost uh, gândit articolul privind guvernanța pe mai multe niveluri și în care este implementată în statele membre. Vrem să implicăm regiunile și uh, autoritățile locale, dar și ONG-urile în uh, contractele de parteneriat. V-ați referit la mijloacele financiare și la resursele proprii. Aici uh, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Vă împărtășesc viziunea. Lambert a vorbit despre concentrarea tematică și uh, abordarea integrată. După părerea mea, acestea nu se contrazic. Comisia dorește să pună la dispoziție un meniu alcătuit din trei opțiuni, pentru că ar fi mult mai sănătos decât uh, un meniu mai restrictiv. Nu putem însă să punem la dispoziție prea multe variante. Asigurăm o oarecare flexibilitate și o libertate statelor membre și regiunilor care pot să opteze pentru uh, una dintre opțiuni sau alta. Însă, în viață, trebuie să faci față provocărilor și să iei o hotărâre. Sigur că ar fi mai ușor, poate ar fi mai bine să avem șase opțiuni în paleta noastră, pentru că astfel am ține cont de toate interesele, dar astfel am uh, dilua, am uh, slăbi conceptul de concentrare tematică. Există o gamă foarte mare de obiective tematice dar regiunile și statele membre sunt cele care ar trebui să își asume responsabilitatea de a face o alegere. În ce privește mecanismul conectarea Europei, cred că am spus ce era de spus deja. Eu, în calitate de comisar pentru politica regională și membru în Comisia Europeană, am tot interesul să găsesc o soluție adecvată. Interesul pentru ideea de conectare a Europei este împărtășit de o mare majoritate în Parlament, în Consiliu, dar și în afara celor două instituții, precum uh, și în Comisia Europeană. Va trebui să găsim o soluție prin care să răspundem la toate motivele dumneavoastră de îngrijorare și cred că va fi posibil să o găsim. În legătură cu plățile, da, așa este, am uh, continuat uh, să avem aceeași abordare. Avem o diferență de câteva miliarde considerabile anul acesta față de anul trecut. Am început deja plățile pentru 2012, însă de-abia în aprilie. În primul trimestru am acoperit uh, cererile de plată pentru anul anterior. Având în vedere bugetul pe care îl avem la dispoziție, este foarte probabil să creștem această sumă, acest pachet de bani, pentru a putea continua nivelul de plăți. Nu știu ce se va întâmpla în continuare, s-ar putea să reușim să continuăm. Poate că vom reuși să adăugăm o sumă de o singură cifră sau chiar mai mică anul viitor. În acest moment am uh, constatat că, într-adevăr, unele proiecte pot fi periclitate deoarece bugetul trebuie să fie prefinanțat. Cu cât uh, durează mai mult, cu cât mai mult durează rambursarea, cu atât mai greu este să contractezi împrumuturile, să finanțezi împrumuturile pe parcurs. Așa că, ce să zic, statele membre trebuie să fie de acord să respectăm ce am convenit în anii anteriori, deoarece e vorba de banilor până la urmă. În ce privește Erasmus pentru autoritățile locale, da, sună bine, sună angajant, însă în fața de implementare ne-am uh, confruntat cu destul de multe dificultăți. E un lucru ce ține și de voința regiunilor. Putem să procedăm etapizat. Iar anul viitor uh, vom uh, demara prima rundă vom uh, acorda funcționarilor uh, prilejul de a face schimb de cunoștințe și de experiențe în uh, întreaga Europa. Revenind la contractul de parteneriat, cred că am spus tot ce era de spus. În ce privește dimensiunea teritorială și investițiile teritoriale integrate, aici totul ține de statele membre. Structurile urbane, îndeosebi, sunt cele care hotărăsc cum vor fi cheltuiți banii în manieră integrată. Mulțumesc! Thank you. Președinta, mulțumesc, dragi colegi. Vom încheia aici, vom închide lista vorbitorilor, deoarece am foarte mulți oameni deja înscriși la cuvânt. Dacă sunteți de acord, o să vă rog să vă limitați la câte trei minute fiecare, pentru ca și domnul comisar să aibă ocazia să ne răspundă. Îi vom acorda 15 minute. Mai întâi, domnul Teixeira. Obrigado, senhora presidente, senhor comissário. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule comisar, au mai existat propuneri de regulament și, uh, din câte am înțeles, Comisia nu a avut deloc în vedere posibilitatea de a defini zone de cooperare transfrontaliere sau uh, obiective de cooperare regională. Ați spus că veți face acest lucru când v-ați întâlnit uh, cu noi la Strasburg, atunci uh, reprezentanții statelor membre au uh, spus că vor încerca să găsească o soluție. Noi în mod automat suntem dezavantajați în următoarea perioadă de programare 2014-2020 și uh, cooperarea teritorială regională este foarte importantă. Banii uh, care vor fi alocați către această formă de cooperare sunt uh, hotărâți într-un buget mai mare, din care noi sperăm să obținem un procent generos. Dumneavoastră ați spus că Comisia Europeană este deschisă la facilitarea cooperării transfrontaliere și este deschisă să definească zone de cooperare transfrontaliere care să aibă 150 de kilometri raza veți face acest lucru sau nu îl veți face. Eu v-am uh, adresat o întrebare scrisă ca să îmi răspundeți dacă veți face acest lucru sau nu. Se pare că există un dezacord, o contradicție între documentele pe care ni le-ați furnizat. Am primit între timp un răspuns din partea Comisiei uh, prin care mi se spunea că da, Comisia este dispusă să susțină cooperarea transfrontalieră, cooperarea teritorială și inclusiv în zonele maritime unde nu există o distanță de 150 de kilometri, ci doar distanțe mai mici. Dar răspunsul nu era suficient de convingător. Acum, după comunicare, veniți cu uh, o altă propunere prin care sunteți gata să revizuiți prima poziție. Deci, spuneți-mi clar, sunteți de acord eh, să susțineți eh, cooperarea transfrontalieră pentru aceste zone mai mici sau nu? În același eh, timp, văd că nu sunteți dispus să negociați această prevedere. Deci, dacă nu sunteți deschis la acest lucru, asta înseamnă că merge împotriva ceea ce spuneați mai devreme. Este aici o incoerență pe care aș vrea să o lămuriți nu puteți să aveți atitudini atât de contradictorii cu privire la facilitarea cooperării. Întâi ați spus un lucru, pe urmă v-ați răzgândit uh, și acum iarăși aveți un alt, uh, o altă poziție. Vreți sau nu vreți să facilitați cooperarea între aceste zone? Vă rog să-mi răspundeți. Președinte, mulțumesc, Ian Olbricht. Yes, uh, uh thank you. Uh, uh first... Da, mulțumesc. Mai întâi uh, vreau să-mi exprim satisfacție în legătură cu faptul că Comisia în sfârșit a demarat negocierile, este gata să participe la trialog și mă bucură faptul că aveți o poziție cu privire la compromisul dorit de Parlament ne-ați informat în sfârșit uh, și acest lucru ne va fi de folos în negocierile viitoare, pentru că știm care ne va fi spațiul de manevră. Ca să intrăm în detalii, o să avem uh, timp uh, ulterior. Mai întâi vă doresc succes în ce privește mecanismul conectarea Europei. Noi o să vă susținem, o să ne dăm toată strădania, însă în ce privește prioritățile, proiectele, dimensiunea transfrontaliere, suntem de acord. Nu suntem însă de acord cu privire la metodă, la metodologie. Noi suntem gata să cădem la compromis dacă țineți cont și de interesele noastre. Totuși, politica de coeziune este un lucru foarte important. Deci nu avem nimic împotriva scopurilor, însă metodologia nu ne convine absolut deloc. Acum nu este posibil să tragem bani din uh, partea nivelului național. Poate va fi posibil mai târziu, dar acum nu. Sperăm ca dumneavoastră în comisie să fiți dispuși la compromis de asemenea. În al doilea rând, în ce privește infrastructura grea pentru regiunile subdezvoltate, v-aș întreba, domnule comisar, dacă puteți să ne puneți la dispoziție mijloacele necesare pentru a remedia această problemă. De la bun început, dumneavoastră ați spus că infrastructura și serviciile de bază pentru transport, uh, mediu și uh, tehnologie și informații este esențială, însă ne-a fost foarte greu să găsim o definiție pentru serviciile de bază. Poate că aceasta ar fi o portiță pe care să putem uh, să o deschidem pentru a vedea mai clar ce se ascunde în spatele acestei probleme. Să nu uităm uh, că în regulament apar și zonele mai dezvoltate. Noi, uh, Parlamentul, exprimăm poziția cetățenilor noștri care vin din tot felul de regiuni. În ce privește concentrarea tematică, noi toți suntem uh, pe deplin de acord că trebuie să existe o concentrare foarte puternică, fără niciun dubiu. Suntem pentru concentrarea tematică. Însă, dumneavoastră, spuneți că e mai bine să avem uh, trei opțiuni în loc de șase. Poate ar fi mai bine să avem doar două în loc de șase. Problema este însă că, mai ales acum, în timp de criză, flexibilitatea ne-ar ajuta foarte mult. Deci flexibilitate în concentrare. Noi am vrea ca beneficiarii finali sau autoritatea de programare să poată alege dintre câteva priorități, să se justifice de ce și, repet, Concentrarea, da, este bună, însă ar trebui să lăsăm o mai mare marjă de manevră în ce privește sfera acestei concentrări. Cred că ar trebui să identificăm uh, similaritățile și distincțiile, divergențele în același timp. Avem um, mai multe regulamente și reglementări care se pot aplica la concentrarea tematică și acestea ar putea să servească în sensul unei flexibilități. FSE a fost uh, campion la concentrare, deci poate am putea să ne slujim de acest model. În ce privește contractele de parteneriat, am tot vorbit despre ele la Strasburg și uh, trebuie să semnalăm că contractele de parteneriat se bazează pe fonduri din CSC. Este un lucru nou. Avem cinci fonduri la dispoziție pentru contractele de parteneriat. Și dumneavoastră propuneți însă altceva, ca programele operaționale să um, fie cele care sunt uh, luate în calcul pentru contractele de parteneriat, ceea ce ar include și agricultura. Deci avem uh, cinci programe operaționale pentru uh, acest obiectiv, dar asta înseamnă că este esențial să cooperăm cu Comisia. Nu vreau să vă critic. Vreau însă să vă atrag atenția că ne găsim într-un moment foarte delicat. Și în fine, o întrebare provocatoare, nu vreau să vă atac, ci pur și simplu vreau să vă cer o explicație. Ce se întâmplă dacă nu cădem de acord cu privire la bugetul pentru următoarea perioadă financiară, 2013-2020. Ce se va întâmpla cu fondul de coeziune? Nu vreau să vă provoc politic, dar trebuie să luăm în calcul și această posibilitate. Și cei de la bugete trebuie să prevadă ce se va întâmpla cu politica de coeziune dacă nu cădem la o învoială. Ce se va întâmpla cu noi? Se aplică reglementările provizorii, se va aplica acel procent de 1 din 12 dar ce facem? Este un lucru foarte rău că nu avem fundamentul juridic necesar, dar trebuie totuși să prevedem o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc, Cornelia Ernst! Ja, vielen Dank! Vă mulțumesc! În primul rând, când vine vorba de cadru financiar, e un subiect pe care l-am abordat deja în repetate rânduri, un pic, uh, stăm și noi uh, ca animale înainte de tăiere și ne întrebăm ce se va întâmpla. Având în vedere situația actuală, când vorbim de creștere, de care avem nevoie absolut în mai multe țări, ce anume ne putem permite, trebuie să ne gândim și să luăm în calcul tăieri bugetare din partea Consiliului. Întrebarea mea adresată comisarului este una. Ce temeiuri mai există Cunoaștem justificările aduse de fiecare stat membru, dar care, sunt, care ar putea să fie justi- justificările pentru aceste noi tăieri bugetare? Fiecare stat membru spune că are nevoie de creștere, că avem nevoie de investiții, că trebuie să avansăm, toate promovează Europa, totul sună bine și frumos, însă în acest sens avem nevoie de bani. Iată, de ce mă întreb de unde uh, de unde se vor face aceste reduceri și dacă vom reuși să ieșim uh, din, a, din această situație. După cum spunea antevorbitorul meu, nu e o întrebare fictivă, ci una extrem de realistă. Iată, aș dori să știu care sunt mișcările în Consiliu și, în al doilea rând, referitor la cadrul financiar multianual, macrocondiționalitățile economice, am stabilit foarte clar în Parlament că nu vrem acest lucru. Excelent. Știm însă că situația e alta în Consiliu. Poate ne puteți spune, există anumite uh, schimbări de opinii? Care sunt mișcările aici? Și în ceea ce privește mecanismul conectarea Europei s-au spus deja multe, dar aș dori să spun în primul rând că sper ca fondurile să poată fi direcționate și ca nicio țară să nu fie dezavantajată. Este un criteriu foarte important pentru mine să ne asigurăm uh, că în tocmai acele țări care au cea mai mare nevoie vor primi într-adevăr fondurile conform nevoile lor. Vă mulțumesc. Luis Alves. Luis Sanchez. Mulțumesc. Aș dori să-i urez bun venit comisarului care s-a deplasat în regiunea mea la sfârșitul de săptămână aș dori să vă spun că în uh, comunicarea Consiliului din iunie a repetat că o prioritate importantă o reprezintă creșterea inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii. Iar când vine vorba de cheltuieli, în cadrul uh, noului cadru financiar multianual, că vor trebui făcute tăieri bugetare și că toate capitolele vor trebui supuse un efort um, de um, reduceri. Pentru noi, așadar, în uh, cadrul acestei comisii parlamentare, trebuie să ținem cont de faptul că nu putem pune sub semnul întrebării fondurile de coeziune. Domnule comisar, ați putea să ne împărtășiți părerea dumneavoastră referitor la fondurile de coeziune? Strategia Tratatului de Lisabona, care definea Uniunea Europeană, care uh, își fixa ca obiectiv ca până în până în 2010 să fim cea mai puternică națiune economică. Ne confruntăm cu o, o criză reală, una din uh, cele mai importante cu care ne-am confruntat vreodată. Dacă analizăm situația economică și monetară, putem observa dezechilibre majore la nivel macroeconomic în cadrul Uniunii Europene. Și acest lucru a provocat multe din problemele cu care ne confruntăm astăzi. Ne confruntăm cu deficite bugetare, în deosebi în multe din domeniul Uniunii Europene. Acest lucru reflectă faptul că proiectul nostru european s-ar putea să nu fie viabil, însă nu dorim să suminăm proiectul acesta european ați făcut uh, câteva afirmații cu care suntem toți, cu toții de acord că Europa ar trebui să vină în ajutorul regiunilor. Da, suntem cu toții de acord. Trebuie însă realizat un echilibru aici. Și există un alt adevăr. Dacă ajutați regiunile, ajutați Europa și acest lucru include toate regiunile, inclusiv regiunile ultraperiferice. Avem nevoie, prin urmare, de un mecanism care să permită integrarea Europei, inclusiv regiunile ultraperiferice. Deci acestea ar trebui să fie implicate în acest mecanism. Emilie Mazzoni. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului comisar pentru prezența dumnealui astăzi aici. În ceea ce privește viitoarea metodologie, mă întreb dacă n-ar fi o bună idee să urmărim uh, programul uh, asupra căruia ne-am pus de acord în iulie, în ceea ce privește stabilirea unor blocuri tematice sau grupuri de obiective și să implicăm toți raportorii um, de mai degrabă decât să divizăm activitatea și să abordăm regulament cu regulament totul. Există așadar un fir roșu care merge și unește toate regulamentele. Puteți observa că multe amendamente vizează regulamentele sectoriale și, și aceste amendamente se reflectă la regulament, se referă la regulamentul general în ansamblu. Iată, ca metodologie, cred că trebuie să luăm toate aceste subiecte împreună decât să le împărțim pe diverse categorii. Acum aș dori să mă alătur și eu colegilor în nedumerirea lor în ceea ce privește fondurile pentru mecanismul conectarea Europei. și anume să le amplificăm pe măsură ce se desfășoară negocierile. Pentru mine a fost foarte clară ieri situația. Comisarul Calas și-a prezentat foarte clar opinia, ne-a spus foarte clar, asta e părerea mea și cu asta voi continua. Aș dori să știu care este părerea domnului comisar Han referitor la regulile care guvernează folosirea resurselor din fondul de coeziune. În ceea ce privește stabilirea unor legături tematice, sunt de acord cu dumneavoastră că e foarte important să nu destabilizăm piața și să nu permitem intrarea diverselor entități. Eu sprijin uh, menținerea concentrării tematice ce ține de strategia 2020. Aș dori însă să știu cât de pregătit, cât de dispus ați fi să discutăm acest lucru, având în vedere că nu dorim subiecte, ca subiectele individuale să fie abordate într-un mod aleatoriu, Comisia înaintând un subiect, Parlamentul modificându-l sau propunând altceva, Există un mare grad de discreție în ceea ce privește alegerea subiectelor pentru strategia 2020. Uh, Ați vorbit de asemenea de nevoia de a actualiza mecanismele disponibile pentru a diminua rata de eroare și sunt de acord cu dumneavoastră aici. Aș dori să știu însă în ce măsură aceste mecanisme de control, conform Comisiei, uh, au un efect uh, sau vor avea un efect asupra complexității procedurilor. Acest lucru ar putea îngreuna obținerea fondurilor de către beneficiarii final. Ar reprezenta o sarcină administrativă suplimentară care s-ar putea să aibă un efect negativ asupra rezultatului final al programării. Și în cele din urmă, implicarea la nivel regional, da, aveți dreptate atunci când spuneți că nu putem să ne suprapunem mecanismului de administrație a statelor membre. Trebuie să purtăm așadar discuții cu um, administrația relevantă din fiecare stat membru. Sunt de acord cu dumneavoastră aici, însă planificarea noastră se referă și la regiuni, la implicare la nivel regional și acest lucru implică cunoașterea partenerilor noștri din fiecare din acele regiuni. Trebuie să știm cine sunt aceștia. Dacă nu e clar care e organismul oficial responsabil, nu facem nimic. Evident, regiunile trebuie implicate în uh, aceste aranjamente, trebuie să recurgem la regiuni, pentru că sunt convinsă că multe din problemele cu care ne-am confruntat în multe state membre, inclusiv în Italia, în ceea ce privește realizarea obiectivelor noastre, se datorează lipsei implicării la nivel regional. În programare, în domeniile de programare strategică. Iată, e foarte important așadar să implicăm regiunile aici și este esențial ca fondurile marcate pentru acestea să fie relaționate cu obiectivele programului. Adesea, în Italia, vedem că foarte multe fonduri necheltuite în sudul Italiei sunt apoi realocate de către guvernul central pentru programele proprii și nu sunt folosite așadar pentru politica regională pentru zona de sud. Cred așadar că e păcat dacă fondurile sunt alocate, sunt marcate pentru o anumită regiune, să fie folosite într-un mod complet diferit. Domnule comisar, mai avem încă persoane care doresc să pună întrebări. Doriți să răspund acum sau doriți să continuăm cu întrebările? Victor Poștinariu. Thank you, thank you so much. Vă mulțumesc, mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și pentru disponibilitatea și flexibilitatea de care ați dat dovadă. Nu e întotdeauna situația cu alți interlocutori pe care am avut sau îi avem. Săptămâna trecută la Strasburg, președintele Barroso a prezentat un uh, discurs uh, dinamic care pledează pentru modelul federal, însă acesta poate funcționa doar dacă există solidaritate. Iată, este esențial ca solidaritatea să fie tangibilă pentru cetățenii europeni. Acest lucru presupune un buget decent la Uniunea Europeană și pentru politica de coeziune. În caz contrar, se va sumina uh, proiectul european și discursul domnului Barroso va fi în curând uitat. Iată, din această perspectivă, aș sublinia nevoia ca Parlamentul și Comisia să colaboreze îndeaproape atunci când negociem în cadrul dialogului tripartit cu Consiliul. Mi se pare esențial acest lucru. Și mă bucură disponibilitatea dumneavoastră și abordarea dumneavoastră pozitivă vis-a-vis -vis de aceste viitoare negocieri o întrebare. Ce se întâmplă cu îmbunătățirea capacității administrative și instituționale în cadrul statelor membre? Este clar astăzi că o slabă capacitate instituțională și administrativă poate face să eșueze acest model excelent atunci foarte mulți cetățeni europeni vor începe să aibă sentimente anti-europene. Știu că e responsabilitatea statelor membre să facă acest lucru, însă putem uh, prevedea o evoluție pozitivă cu noul uh, cadru financiar multianual? Puteți elabora un pic această idee? Mă bucur observațiile dumneavoastră referitor la mecanismul conectarea Europei și sunt convins că în cele din urmă, având în vedere deschiderea Comisiei Regii și beneficiind de sprijinul dumneavoastră, putem ajunge la un compromis care să împace atât abordarea uh, Digi Regio cât și abordarea DIGIMOV. Astăzi nu e foarte clar încotro mergem, cel puțin care e direcția pe care urmează DigiMove. Toți uh, suntem dispuși să colaborăm cu dumneavoastră în acest sens. În cele din urmă, aș dori să mulțumesc Comisiei și dumneavoastră personal pentru colaborarea uh, de care a dat dovadă DigiRegio în elaborarea rapoartelor noastre și în uh, în ceea ce privește compromisurile la care am ajuns, uh, am primit uh, sprijin important în iulie, e o bună bază pentru negocieri și sunt convins că vom merge pe aceeași, pe aceeași cală. Știu că avem parteneri loiali aici. Mulțumesc! Domnul Goldmanis, mulțumesc foarte mult. Aș dori să vorbesc despre două riscuri, domnule comisar. În primul rând, uh, cum putem apăra fondurile, pentru că fără fonduri nu putem uh, lua decizii de politică sau uh, crea niște regulamente bune. Cred că știți că întâlnirea informală din Cipru referitor la la cadrul financiar multianual a fost dezastroasă. S-a spus că fondurile pentru cadrul financiar multianual trebuie diminuate. În ceea ce privește fondurile de coeziune, deja au fost tăiate. Au fost mult diminuate vis-a-vis -vis de propunerea inițială. Problema este că statele membre, deosebi acele state membre ale clubului pentru mai bună cheltuială, cheltuială uh, insistă asupra unei reduceri de aproape 5% din um, din angajament. Întrebarea este de unde vor scoate acești bani, cum vor face aceste tăieri, dacă vor avea uh, succes. Cred că prietenii unei mai bune cheltuieli se vor opune, dar trebuie să ajungem cumva la un compromis între uh, 5% și propunerile din decizia Comisiei Sure și celelalte reduceri propuse. Decizia trebuie luată anul viitor. Uh, Consiliul a venit cu o propunere de reducere de 5 miliarde, aproape 4%. În plus, se vizează, în primul rând, politica de coeziune pentru aceste tăieri bugetare și doresc să subliniez că instrumentul folosit de aceste persoane e greșit. Domnul comisar Lewandowski a explicat că e vorba de mai multe 200 de miliarde și se includ fondurile care nu au fost absorbite, dar doar 65 au fost alocate pentru fondul de coeziune. Alte linii bugetare uh, nu intră aici uh, planuri de recuperare, energie, care există până în 2013. Trebuie însă să abordăm această problemă și dumneavoastră trebuie să faceți acest lucru, pentru că dacă aș fi în locul dumneavoastră, știu că nu e ușor să răspundem la această situație. Dacă analizăm datele actuale, fondul de coeziune și fondul regional, țările au ajuns la 40% rată de absorție. Fondul social e 45%. E un rezultat bunicel. Fondul regional uh, Uh, doar 33% au depășit nivelul, deci mai puțin de 40%. Există multe țări care ne întâmpină probleme, nu doar țările re- recent aderate, care, înregistrate rat, care înregistrează rate proaste de absorție, 20%, 21%. Aceste țări le trag pe celelalte în jos. Și dacă nu sunt un specialist, sunt de la Consiliu și mă uit la numărul de ansamblu și spun, da, e 200 de miliarde suma disponibilă, dumneavoastră nu faceți progrese cu rata de absorție și trebuie făcute reduceri. Există doar câteva țări care le trag pe celelalte în jos și trebuie să clarificăm anumite lucruri cu acestea, pentru că în caz contrar nu vom câștiga această miză cu prietenii coeziunii. Din păcate, la liberali, eu personal mă opun, dar în cadrul grupului meu, marea majoritate a propus ca uh, a propus pentru bugetul pentru 2013 un amendament de grup propun să se ia 30% din rezervele pentru fondul de coeziune, fondul regional, până când comisarul va prezenta o propunere pentru a îmbunătăți rata de absorpție și să ajungă la un acord referitor la viitorul cadru financiar multianual. Absurd, dar reflectă și sentimentele în cadrul eurodeputaților. Iată de ce, domnule comisar, aș spune că una e să faci un regulament bun și cred că împreună cu Parlamentul Comisia va reuși să facă acest lucru. Nu prea sunt sigur de Consiliu. Întâlnirea de aia a fost un pic ciudată. După părerea mea, nici măcar nu au citit propunerea noastră de compromis înaintată în scris. Iată, va fi foarte greu din acest punct de vedere. Dar, în primul și în primul rând, trebuie să ne apărăm fondurile noastre, pentru că sunt singurele fonduri cofinanțate care, într-adevăr, leagă Europa de statele membre, nu celelalte. Celelalte sunt fie gestionate de comisie, fie de statele membre. Iată de ce cred că trebuie să procedăm cu prudență pentru că veți fi atacat dur și, și noi, cei de aici, de la Comisia Regii. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Luhan. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, apreciez foarte mult că domnul comisar și-a luat timp și ne prezintă, mai ales într-un moment atât de important, când trebuie să decidem asupra cadrului financiar Aș vrea să aduc în vederea domnului comisar două aspecte care nu s-au discutat până acum, și anume, din punctul meu de vedere, am mai spus-o și rămân pe aceeași poziție, o adevărată coeziune socială și teritorială în Uniunea Europeană, precum și o piață unică adevărată, um, um, poate exista doar când vom avea conexiuni pe întregul teritoriu al Uniunii Europene, um, ca logistica economiei să nu aibă de suferit. Adică o infrastructură egală Um, și foarte bine dezvoltată este strict necesară um, și mai ales necesar să interconecteze toate regiunile, indiferent de nivelul de dezvoltare acestora. În ceea ce privește cele 10 miliarde de euro, um, este foarte bine că aceștia vor rămâne numai pentru beneficiari din uh, statele eligibile din fondul de coeziune. Apreciez foarte mult acest aspect. Însă doresc să vă întreb, domnule comisar, cum vor fi împărțite cele 10 miliarde? proporțională în funcție de necesitățile actuale ale acestor state membre sau în funcție de calitatea și ordinea de depunere a proiectelor. Este, este totuși un semn de întrebare care, sau o chestiune care a rămas neclarificată până în momentul de față. Apoi, um, unul dintre elementele de simplificare ale um, politicii de coeziune le reprezintă modificarea sistemului de aplicare pentru proiecte majore, cele peste 50 de milioane de euro. Ehm, aș vrea să știu ehm, cum sau ce măsuri va lua Comisia pentru simplificarea modului de aplicare. Ehm, sunt foarte importante atunci, având în vedere că însemnătatea deosebită, bineînțeles, și tot ce înseamnă de aici încolo elaborarea de proiecte care vizează un stat sau altul. Bineînțeles că experiența ne arată în ultima perioadă evoluția în anumite state sau în statele membre a fost uh, foarte diferită. Uh, eu cred că în contextul coeziunii ar trebui să ținem cont uh, de o răspundire egală pentru a face față cerințelor din teritoriu și mai ales să ținem cont de regiunile dezavantajate. Aș vrea să știu din partea dumneavoastră cum, dacă aveți câteva idei deja sau câteva, câteva chestiuni de simplificare și care sunt acestea. Vă mulțumesc. Ana Miranda. Ana presidenta. Eh, señor comisario, el, otro día. Eh, Domnule comisar, eh, în plenară, săptămâna trecută, domnul Barroso a spus o frază care se referea la viitorul bugetului european și uh, care spunea că este important uh, să se promoveze creșterea economică și socială. Este o frază care ar trebui să se traducă în termeni bugetari. Noi uh, suntem preocupați în această comisie de mecanismul conectarea Europei, însă riscăm să abandonăm dimensiunea teritorială. Uh, și asta pentru că proiectul ar fi ajuns deja la maturitate. Însă nu se ține seama de coeziune, deși acesta ar trebui să fie obiectivul uh, global. Apoi uh, suntem preocupați uh, și de schimbările pe care vor fi aduse în următoarea perioadă de programare. Eu provin dintr-o regiune, dintr-un teritoriu care ar putea să implementeze proiecte finanțate din aceste fonduri însă, din cauza crizei, fondurile structurale nu sunt utilizate, deși uh, acestea ar fi esențiale pentru crearea și pentru menținerea locurilor de muncă și ar fi uh, importante aceste proiecte pentru a evita exodul tinerilor din anumite zone. Deci, cum am putea să uh, facilităm revenirea la această coeziune prin mecanismul conectarea Europei? și cum am putea să avem un impact mai mare prin aceste noi schimbări. Ah. Mulțumesc foarte mult. Încă o dată, foarte pe scurt, referitor la mecanismul conectarea Europei. Propunerea mea este ca dumneavoastră să veniți cu o propunere referitor la cum ar trebui să funcționeze. Comisia a prezentat deja o propunere Da, nu beneficiază de aprobare 100%, există câteva îngrijorări, da, bine, dar cred că putem negocia un pic dacă avem o bază în scris, de exemplu. Aceasta ar fi invitația mea pentru dumneavoastră să uh, vă concretizați poziția. Un pic uh, suntem în aer, avem o poziție clară, noi uh, ne asumăm această poziție, dar uh, în cadrul negocierilor trebuie să știm care este abordarea consolidată uh, a dumneavoastră. Regiunile ultraperiferice cred că întâlnirea anuală de săptămâna trecută a subliniat că nevoile, provocările cu care se confruntă fiecare regiune sunt foarte variate în funcție de um, situația geografică, dacă sunt insule sau um, așa mai departe, care este așadar caracterul geografic al fiecăreia. Din această perspectivă trebuie să ne gândim uh, dacă creăm excepții și niște derogări. Uh, în cazul comisiei, întotdeauna suntem destul de reticenți când vine vorba de uh, derogări. N-are sens să creăm niște derogări pentru un grup. Dacă există o problemă care manifestă caracteristici atât de unice, cred că există temei suficient, um, așa cum a arătat și trecutul, că trebuie recunoscute. Însă, niște derogări ar uh, slăbi eficacitatea unei măsuri care e gândită să fie valabilă pentru toți. Și această problemă vizează și problemele de transport. Dacă privim problema transportului pentru o singură insulă sau pentru o regiune amplă, de exemplu insulele Canare sau insulele Azore, uh, Dacă privesc, de exemplu, situația insulei Martinica, îmi dau seama că e alta decât situația insulei Reunion. Avem alte provocări acolo cu care ne confruntăm. Și trebuie găsite soluții și în interesul regiunilor vizate și cred că în beneficiul tuturor este dezvoltarea acestora și acest lucru vizează cei 150 de kilometri. Am discutat acest lucru și în cadrul mecanismului Conectarea Europei. Am făcut o propunere din partea Comisiei, o propunere întemeiată. Eu personal cred că există acolo um, niște puncte asupra care se mai poate discuta. Statele membre sunt uh, invitate uh, să participe la discuții și acesta este rezultatul discuțiilor de, an, de săptămâna trecută. Reprezentanții regiunilor au recunoscut că și statele membre au sarcini pe care le pot îndeplini pentru regiunile ultraperiferice. Pentru că fac parte integral din acest lanț. Există regiuni, statele membre și nivelul european. Eu personal aștept atunci ca statele membre, dacă au obiecții, să și le manifeste. În ceea ce privește subiectul uh, remarcii domnului Olbricht, da, nu există o definiție rațională aici. Da, trebuie să ne păstrăm o anumită flexibilitate, fără a intra în contradicții. Ar trebui să Uh, dacă ar fi să elaborăm o definiție, acest ar fi un procedeu extrem de lung și care ar trebui, nu știm dacă ar putea să fie pusă în aplicare um, în toate cele 27-28 de state membre. Avem aici nevoie de un raționament individual. Sunt uh, extrem de recunoscător pentru intervenția dumneavoastră, uh, pentru că mi-ați reamintit ceva ce am uitat să fac în introducerea mea. Um, da, trebuie să avem o anumită înțelegere și pentru regiunile mai dezvoltate, care ar trebui, de exemplu, să financeze construcția de uh, drumuri. Acest lucru con- contrazice spiritul unor resurse modeste alocate pentru atingerea obiectivelor 2020. Aici am rugămintea să elaborăm un raționament pentru a reflecta um, acest punct. În ceea ce privește controlul, s-au spus deja multe, am spus care este părerea mea și a experților mei. Anumite propuneri din partea dumneavoastră creează un control suplimentar. Avem obiectivul comun să ă, păstrăm oarecum stabil volumul controlului. Ori acum, dacă priviți controlele anuale ale curții de conturi, există anumite țări unde avem probleme supradimensionate. Există o regiune sau un program operațional unde există probleme, ă, se schimbă responsabilii și așa mai departe, însă în esență volumul instrumentelor de control, mie personal mi se pare în regulă. Dacă acum însă ar trebui să creăm noi posibilități unde o prioritate, de exemplu, ar trebui să beneficieze, să poată fi alimentată de mai multe fonduri, atunci, da, există fonduri uh, proprii oricum, atunci această inițiativă ar crea o sarcină de gestiune mult mai mare cu sarcină de control aferentă crescută. În ceea ce privește contractele, acordurile de parteneriat, poate că da, n-am nimerit lucrurile 100% bine, nici eu nu vreau să afirm acest lucru. Nu vreau să se ajungă la interpretări derutante, din punctul nostru de vedere, și cred că toată lumea vede lucrul în același fel, este ca încheierea acordurilor de parteneriat uh, și uh, încheierea contractelor operaționale trebuie organizată simultan. Bineînțeles, negocierile se desfășoară în timp, în timp diferiți. Poate unele se desfășoară mai repede decât celelalte, însă la sfârșitul zilei programele operative să se regăsească în contractele de, în acordurile de parteneriat și viceversa. Nu le putem disocia. Există într-adevăr uh, proceduri diferite negocierile se vor desfășura uh, diferit, însă, din punct de vedere formal, trebuie armonizat. Capacitatea administrativă uh, trebuie să includă o condiționalitate formală exantă pentru a îmbunătăți, într-adevăr, formalitățile. În multe state membre, în anumite state membre, există nevoia de a primi niște uh, premize legale pentru ca, dacă se schimbă guvernul, de exemplu, să nu se schimbe și toți funcționarii administrației și atunci să trebuiască să reluăm totul de la capăt. Înțeleg că la nivelul superior al funcționarilor, al, da, se pot face schimbări, da, și eu am fost ministru în Guvernul Național, știu care sunt relațiile de muncă, însă 90%, 95% din administrație ar trebui uh, cel puțin să fie stabilă. Ar trebui să se deruleze într-o dimensiune ideologică, să spunem așa, și să avem niște funcționari competenți cu care să lucrăm și cărora să le dăm posibilitatea să se familiarizeze cu un domeniu în cadrul căruia să poată rămâne. În ceea ce privește cadrul financiar multianual, sincer, sunt de acord uh, 100% cu majoritatea afirmațiilor dumneavoastră. Uh, Există, bineînțeles, anumite prevederi legale, ce se întâmplă dacă nu se ajunge la niciun acord asupra cadrului financiar multianual. Da, puteți uh, citi legislația. Nu se poate ca o instituție, și aici mă refer la Consiliu, Parlament, uh, Comisie, uh, să ne împiedice să ajungem la un acord Nu vom putea, de exemplu, să organizăm alegerile europene din 2014 dacă nu le oferim cetățenilor europeni un cadru financiar european cu o perspectivă care să, arat, să le arate care sunt fondurile ce le vor sta la dispoziție. Există așadar prevederi juridice în acest sens, iar din punct de vedere politic nu pot să concep că nu vom ajunge la un acord. Va exista așadar un acord. Bineînțeles, uh, Uh, rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile. E interesant să observăm în cadrul negocierilor uh, din Consiliu că există uh, plătitori neți, de exemplu Italia, Belgia, Luxemburg, care urmează acest grup al prietenilor coeziunii, deoarece au recunoscut importanța uh, acesteia. Apelul meu adresat dumneavoastră este să nu ne lăsăm divizați și să nu credem că prin înțelegeri bilaterale uh, să ne asigurăm partea cea mai bună, pentru că așa scufundăm banca, barca comună. Noi doream ca, prin actuala politică, de, politică regională, să creăm un cadru care să fie atât de robust, astfel încât la fiecare dezbatere să nu se pună sub semnul întrebării principiul existențial al, al politicii regionale. Iată, aceasta este ideea urmată de concentrarea tematică, uh, clasificarea între regiuni mai puțin dezvoltate, mai dezvoltate și așa mai departe. Există într-adevăr anumite lucruri care s-au cristalizat din cea de-a doua, cel de-a doilea pilon al politicii regionale, proiecte europene. Acum aș dori să mă concentrez asupra regiunilor mai puțin dezvoltate. Am putea discuta dacă la următoarea perioadă sau perioadele după aceea nu vom mai avea fonduri structurale, deoarece deja în următoarea perioadă, în loc de 86 vom avea 68 sau mai puține regiuni care sunt uh, puțin dezvoltate. Iată, acest lucru reflectă direcția pe care o a politica regională. Nu vreau să anticipez Uh, însă, cred că putem vedea un final al politicii regionale. Deocamdată, însă, politica regională e o piatră de temelie când vine vorba de convertirea în acțiuni concrete a obiectivelor europene. Și iată, în această direcție doresc să elaborez politica regională. Avem încă multă muncă de convingere de făcut ca politicieni ai politicii regionale atât în cadrul uh, Parlamentului, cât și cu Comisia în țările membre, deoarece acest mesaj între noi toți nu a fost sincer transmis pe deplin, dar sper că împreună vom putea să facem acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc pentru activitatea depusă până acum și doresc să vă asigur de cooperare. Vă mulțumesc pentru recunoașterea dumneavoastră noi, uh, eu și angajații mei, uh, ne aflăm întotdeauna la dispoziția dumneavoastră, deoarece avem obiective comune, dorim să ne concepem, să ne elaborăm politica europeană pentru a fi împreună în viitor. Mulțumesc! Thank you, Commissioner. We have not clearly said... Mulțumesc, domnule comisar. Înțelegem că Comisia are nevoie de sprijin pentru a găsi o soluție uh, practică pentru mecanismul conectarea Europei. Acestea fiind spuse, îi invit pe colegi uh, în numele Ricăi și Marie Terez uh, în exteriorul sălii. Și domnul comisar va rămâne alături de noi câteva momente și va spune câteva cuvinte despre importanța cooperării în Europa. Și ne reîntâlnim la ora 3.